to make more generally, which I think I'll save until Mr. Daly arrives, when there'll probably be more of the public here. Uh, but I just want to thank... Um... Aș dori să mulțumesc echipei care se ocupă de directiva privind con- protecția consumatorilor. Pentru că am negociat foarte bine cu socialiști astăzi și uh, cred că putem să ne gândim la un acord. Încă n-am ajuns la el, dar uh, ni-l putem imagina. Am uh, avut o activitate fructoasă ieri în Comisia IMCO și vă mulțumesc pentru asta. Vom continua călătoria noastră de înțelegere a modului în care funcționează sistemul informatic al pieței interne și suntem interesați eh, să vedem eh, cum eh, acest proiect stă la baza altora care vizează piața internă. Și aici mă gândesc și la procesul de recunoaștere reciprocă pe care am discutat ieri în contextul directivei privind serviciile. Pentru noi este foarte important să vedem cum evoluează acest sistem. Evident, această comisie a susținut mereu acest proiect. Doamna Gromner, care uh, este un vizitator regulat uh, al acestei uh, comisii, va fi cea care ne va face prezentarea. Vă dăm cuvântul, după care luăm întrebări din sală. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Ne-am gândit că dacă vom face prezentări în legătură cu faptele și cifrele sistemului informatic al pieței interne, prezentarea ar fi abstractă. Prin urmare, ne-am gândit să vă spunem mai degrabă cum funcționează acest sistem, pentru ca să vă puteți imagina potențialul viitor al sistemului. Pentru aceasta vă vom trece prin sistem gândindu-ne că ați putea fi autoritatea competentă. Haideți să ne gândim la cazul unui arhitect francez care se mută în Regatul Unit și care și-a înaintat uh, documentele autorității uh, din Regatul Unit uh, pentru recunoașterea calificărilor profesionale. Haideți să ne gândim că um, Comitetul Arhitecților din Regatul Unit are întrebări în legătură cu documentul. Probabil um, baroul Regatului nu este familiarizat cu uh, acest tip de documente, se întreabă dacă aceste documente sunt uh, autentice, au întrebări uh, în legătură cu uh, experiența profesională a respectivului avocat. Sunt întrebări, practic, uh, care trebuie puse înainte de a lăsa acest avocat să funcționeze în Regatul Unit. Autoritatea um, Regatului Unit ajunge la uh, pagina internet a IMI, Asta înseamnă că nu trebuie instalat niciun fel de soft pe uh, calculator. Acest uh, program poate fi folosit de orice autoritate competentă care are acces la internet și care are un calculator. Autoritatea competentă apoi uh, se confruntă cu procedura de uh, înregistrare. Trebuie să introducă un nume de utilizator și o parolă și de asemenea un uh, cod de securitate digital similar uh, cu cel pe care îl folosim, de exemplu, pentru internet banking. Uh, Până la urmă, um, sistemul este doar pentru autoritățile competente înregistrate, așadar există măsuri de securitate pentru a ne asigura că toate datele schimbate uh, în cadrul sistemului sunt schimbate în siguranță. Practic, um, baroul uh, Regatului Unit se înregistrează pe um, această pagină, deschide pagina în limba maternă și trebuie spus uh, că acest, acest site este disponibil în toate limbile. Dincolo de salutul pe care îl întâmpină pe pagină, autoritatea competentă are la dispoziție toate informațiile legate de utilizator în funcție de profil. Uh, nu toți utilizatorii pot să facă exact aceleași lucruri uh, în sistem, pentru că unii sunt administratori și pot să introducă informații legate de autoritățile competente. Însă principalul flux de activitate în cadrul IMI este transmiterea unei solicitări către o altă autoritate competentă. Și cum funcționează totul? E bine, dacă autoritatea competentă este calificată să adreseze întrebări uh, în mai multe domenii uh, de competență juridică, uh, selectează acest modul. Deocamdată avem trei domenii de genul acesta în IMI. Modulul de calificări profesionale, cel de servicii și recent am început modulul care vizează transferarea sau detașarea lucrătorilor și în curând vom avea un modul legat de dreptul pacienților. Următorul uh, pas este să aflăm uh, la uh, ce autoritate trebuie să ne adresăm în Franța. Acest lucru poate fi destul de complicat pentru că în anumite state procesul poate să fie foarte decentralizat, organizarea la fel. Haideți să presupunem că autoritățile din Regatul Unit nu știu cine, pe cine să contacteze în Franța, prin urmare pot să folosească modulul de căutare din IMI. Aici am mai multe criterii de căutare. Se începe evident cu uh, statul. Pot să uh, introducă termenul arhitect uh, și de asemenea și alte uh, cuvinte dacă, să zicem, uh, uh profesia este puțin mai specială. Mai sunt și alte opțiuni care pot fi folosite în acest modul de căutare. Dacă introducem Franța și termenul arhitect, obținem o listă de 38 de autorități din Franța care au de-a face cu arhitecții. După cum puteți uh, vedea uh, pe uh, slide-uri, pentru că printul este destul de mic, până la urmă ne interesează o autoritate regională. Haideți să presupunem că în acest caz arhitectul este din Normandia Superioară și acolo și-a obținut um, calificările autoritatea uh, practic face click pe această autoritate din Normandia Superioară. Apoi ajungem uh, la un ecran cu uh, informații detaliate legate de această autoritate. Aici avem câteva cuvinte cheie și câteva detalii de contact care au fost incluse în această bază de date de către autoritatea însăși. Pe ecran pot să-și dea seama că dacă ar dori să contacteze această autoritate, ar trebui să vorbească franceză, pentru că uh, utilizatorul de la celălalt capăt nu vorbește decât franceză, nu și engleză. Uh, în aceeași bază de date pot să verifice faptul că această autoritate într-adevăr se ocupă de recunoașterea calificărilor profesionale. De asemenea, pot să mai uh, aibă acces și la alte informații, precum domeniile de competență ale acestei autorități și uh, toate acestea pe baza elementelor cheie, cuvintelor cheie care au fost selectate anterior uh, pentru această autoritate. Odată ce autoritatea de la celălalt capăt al firului este aleasă, uh, Comitetul din Regatul Unit este gata să-și pregătească solicitarea de informații. Mai întâi au o căsuță unde pot să spună până la ce uh, moment în timp uh, au nevoie de un răspuns. Nu există în mod normal uh, termene limite formale pentru că acestea nu au uh, fost stipulate în legislație, însă autoritățile pot să spună că au nevoie de răspuns în 5 zile, să zicem. Și experiența ne arată că în majoritatea uh, cazurilor autoritatea care uh, este interogată dă acest răspuns și acționează repede se introduc detaliile arhitectului, numele, adresa și or, orice alte detalii necesare. După aceea se uh, poate selecta dintr-o uh, lungă listă de întrebări predefinite și pretraduse. Pentru a putea căuta uh, cea mai potrivită întrebare, această listă foarte lungă a fost împărțită în uh, grupuri pentru a putea naviga foarte ușor de la un grup la altul. Uh, pe ecran putem avea următoarea întrebare. În conformitate cu legislația aplicabilă în teritoriul dumneavoastră, puteți să emiteți în mod formal un document uh, care uh, vizează sănătatea mentală al uh, domnului Consiliu Legrand. Nu știu dacă neapărat această întrebare este relevantă pentru arhitecți, însă poate că pentru alte profesii este relevantă și de aceea se regăsește în sistem. Autoritatea Regatului Unit uh, face click uh, pe întrebările pe care dorește să le adreseze. Există uh, și o căsuță unde se pot introduce comentarii. Și, în cele din urmă, se pot atașa documente și se pot solicita informații specifice legate de aceste documente. Există și o altă căsuță pentru comentarii suplimentare. În titlul de deasupra acestei căsuțe puteți să vedeți că autoritatea uh, destinatară a uh, subliniat clar care sunt limbile în care poate să citească informații. Practic, această autoritate uh, a spus că poate să înțeleagă documente în engleză și franceză. Practic, avem deja mai multe posibilități. Până recent eram legați de uh, instrumentul automat de traducere al Comisiei, care uh, permitea autorităților să uh, traducă uh, comentariile uh, libere în propria limbă. Însă, uh, din cauza unei hotărâri judecătorești de anul trecut, a trebuit să întrerupem uh, uh legătura cu acest sistem de traducere automată al uh, Comisiei și sperăm că vom putea să obținem un succesor al acestui sistem deja funcțional la anul, pentru că multe autorități deja ne-au solicitat acest lucru și demonstrează că este un instrument esențial pentru folosirea uh, IMI, dincolo de aceste întrebări pretraduse. Haideți să vedem puțin ce se întâmplă la celălalt capăt al firului. Consiliul Arhitecților din Franța va primi un e-mail care uh, le arată că există o nouă solicitare de uh, informații. Se loghează și ei în sistemul IMI și văd exact cine a trimis aceste solicitări. Dacă fac click pe această solicitare, practic uh, primesc un rezumat al solicitării. Pe baza acestui rezumat pot să decide dacă vor accepta această cerere, dacă se vor ocupa de ea sau pot să decide că nu e de competența lor și transferă această solicitare către o altă autoritate. Adică înainte să accepte solicitarea, uh, practic autoritatea nu are acces la niciun fel de uh, date personale. Acest lucru este foarte important pentru că vedem că se respectă normele de protecție a datelor care sunt în vigoare. Odată ce solicitarea de informații este deschisă de către autoritatea franceză, aceasta poate să selecteze dintr-o listă predefinită de uh, răspunsuri vor folosi sistemul în franceză, așadar fac click pe răspunsurile în franceză și, de asemenea, adaugă și uh, comentarii în căsuțele destinate pentru aceste comentarii. Se indică exact uh, limbile uh, pe care le poate înțelege autoritatea din Regatul Unit și asta pentru a oferi mai multă flexibilitate. Consiliul Regional francez transmite practic răspunsul autorității uh, din Regatul Unit uh, și um, această autoritate este informată prin e-mail că a primit un răspuns. Apoi autoritatea se loghează din nou în sistem și analizează răspunsul. Pe această bază pot să accepte răspunsul, ori dacă informația nu este suficientă, pot să solicite uh, informații suplimentare. Dacă răspunsul este acceptat, solicitarea este apoi închisă. Acest lucru este important pentru că avem un angajament în conformitate cu protecția datelor, care spune că la șase luni după încheierea unui caz în sistem, datele personale sunt automat șterse din sistem. Pe scurt, așa uh, funcționează uh, activitatea în ceea ce privește solicitările de informații. Aș dori să vă arăt uh, pe scurt încă o posibilitate a IMI și aceasta se numește alertă. Așa cum știți, există obligație pentru statele membre să informeze autoritățile din statele membre dacă se confruntă cu un caz periculos din partea unui furnizor de servicii, un pericol pentru sănătatea publică publică, pentru mediu și așa mai departe. Dacă există o asemenea un asemenea pericol și furnizorul de servicii acționează transfrontalier, nu e de ajuns să se ia măsuri într-un singur stat membru, ci e nevoie de colaborarea mai multor state, atunci se loghează în sistem și trimit această alertă. Și la început vă arătam cum autoritatea poate pe pagina de internet să uh, aleagă mai multe variante, se ajunge apoi la o listă care trebuie completată pentru a vedea dacă alerta este una justificată. Nu dorim să încurajăm autoritățile să trimite, alert, să trimite alerte în alte state membre dacă acestea nu sunt justificate. Își deci sunt întrebări, ca de exemplu e într-adevăr un uh, pericol uh, foarte grav, prezintă un pericol pentru siguranța persoanelor, siguranța mediului, există un efect transfrontalier. Dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, și aceasta e o listă copiată din directiva privind serviciile, mai apoi se poate trece la crearea alertei. Aici se descriu detaliile furnizorului de servicii și detaliile problemei care a apărut. Autoritatea care trimite alerta alege statele membre spre care se trimit informațiile. Lista trebuie să fie cât de restrictiv e posibil, însă trebuie să se asigure că toți cei care trebuie să primească alerta o vor și primi. Odată ce alerta este transmisă, cei cărora li se adresează vor primi un e-mail și apoi vor verifica conținutul în sistem. Cel care trimite și cel care primește alerta, acești ambele părți pot să, primească, să, pot să comunice prin intermediul IMI pot să facă schimb de toate informațiile de care e nevoie pentru a se ocupa de acest caz. Odată ce măsurile s-au luat și nu mai există un pericol, alerta trebuie să fie închisă. Acest lucru este important și în ceea ce privește protejarea datelor. Odată ce alerta este închisă, când nu mai există un pericol, atunci datele cu caracter personal din sistem vor fi șterse în mod automat. Acestea sunt cele două moduri de lucru în sistem. Există unul mai nou care dă acces la registre, la peste 800 de registre care există la nivel național. Acum ne gândim să mai existe și o procedură pentru notificări în ceea ce privește regulile naționale. Deci încercăm să extindem IMI. Aș fi, m-aș opri aici, dar voi răspunde cu plăcere la orice fel de întrebări ați putea să aveți. Vă mulțumim foarte mult! Mm, informațiile pe care ni le-ați dat au fost foarte folositoare pentru a înțelege aceste instrumente care stau la dispoziția autorităților competente. Am mai multe întrebări, dar le voi da întâi șansa colegilor mei să adreseze întrebări. Dorește cineva să înceapă? Cât timp vă gândiți? Îi dăm cuvântul doamnei, doamnei Venie. Dar sunt foarte puține ocazii în care eu, în calitatea mea de președinte, pun primul întrebări. Vreau să vă pun două întrebări. În primul rând, Știți ceva despre gradul de utilizare al acestui instrument în ceea ce privește activitățile transfrontaliere? Sunt autorități care folosesc sistemul mult mai mult decât altele? Și a doua întrebare în legătură cu alertele. Așa cum bine știți, o chestiune foarte importantă care a îngrijorat foarte multă lume are de-a face cu chestiuni în ceea ce privește siguranța pacienților. Există îngrijorări în legătură cu disponibilitatea unor asemenea informații și din nou intră în joc prote protecția datelor. Se pare că există diferite niveluri de acces la informații în ceea ce privește specialiștii în domeniul medical în diferite țări. Și aceste lucruri sunt îngrijorătoare când aceștia se mută într-o altă țară. Autoritățile de acolo nu primesc informații foarte importante în legătură cu trecutul acestor persoane. Am dorit doar să vă spun că această îngrijorare cu siguranță va apărea în uh, discuție. Cineva ar putea să ceară astfel de informații sau să semnaleze un asemenea caz. Doamna Aveniu. Merci, uh, président. Mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, adresat practic trei sferturi dintre întrebările mele, prin urmare voi fi foarte subcintă. Știu că și eu uh, reflectez împreună cu un uh, grup asupra armonizării calificărilor profesionale și că uh, eu mi-aș dori ca Europa de mâine să dețină o carte profesională. E bine, deocamdată aș dori să știu dacă acest sistem ar putea funcționa pentru a uh, obține informații în legătură cu anumite mobilități, uh, mai ales medicale, dar uh, mobilități care vizează și inginerii și uh, alți, uh, uh, alte persoane calificate de asemenea. Am dorit să Știm exact cum putem să obținem informații legate de calificări profesionale și de mobilitate în pentru bunele tuturora și în ce timp putem să facem acest lucru, în ce perioadă de timp. Mulțumim, Bernadette. Uh, uh. Alte întrebări? Am list acum Evelyn Geberhardt și apoi doamna Rule. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să spun că sunt foarte încântată de dezvoltarea pe care a cunoscut-o întregul sistem. Încă mi amintesc de primele prezentări ale sistemului, și atunci lucrurile stăteau un pic altfel. S-a căutat un uh, alt drum pentru acest sistem și se pare că s-au înregistrat dezvoltări foarte importante în ultimul timp. Vreau să subliniez acest lucru. Acum nu mai trebuie să se instaleze un soft pe computer, acest lucru este deja unul foarte bun, pentru că la început există această problemă cum să funcționeze programul când sistemele de pe calculatoare sunt atât de diferite. Așa că soluția găsită mi se pare foarte bună. Am și câteva întrebări. E foarte clar că s-a depășit și o altă problemă, și anume se pune întrebarea pentru ce fel de tipuri de calificare se poate folosi sistemul. Acum vedem că se poate folosi pentru toate domeniile și nu există niciun fel de limitări. Și această chestiune a fost una centrală și răspunsul îl avem deja. O a doua întrebare are de a face cu sistemul de alertare pe care îl avem și în directiva privind serviciile. Dacă am înțeles corect, acesta se aplică doar pentru serviciile care sunt acoperite în directiva privind serviciile. Asta ar însemna, am auzit exemplul domnului președinte în legătură cu domeniul sănătății, ei bine, acestea nu ar fi acoperite în sistem pentru că nu apar în directiva privind serviciile. Dar sunt de acord cu domnul președinte că în acest domeniu e foarte important să existe un sistem de alertă. Și ar trebui să vă gândiți să uh, introduceți mai multe domenii. Să ne gândim că într-un stat membru există un uh, medic care și-a pierdut dreptul de a, pra- de a practica. Ce se poate face în, în acest sens în sistem? Trebuie neapărat să, apere, să se apeleze la sistem? Ce se poate face? Și o altă întrebare legată de acest subiect. Ați vorbit despre... Trebuie să se știe pentru ce state este valabilă alerta și să se acționeze corespunzător. Dacă aș dori să trimit o alertă pentru că există într-un stat membru un pericol reprezentat de o persoană, eu nu voi ști întotdeauna în spre ce alt stat se îndreaptă această persoană. Nu ar fi oare mai bine să se trimite această alarmă tuturor satelor membre? și să nu se ajungă la o supra-solicitare a sistemului în acest sens. Dacă în Germania există o persoană asupra căreia vreau să dau alertă, atunci de ce să trimit această alertă doar Franței și Poloniei? Poate această persoană se va îndrepta spre Danemarca sau spre Luxemburg, iar aceste state nu au primit alerta, Ce o întrebare pe care am vrut să o pun. Doamna Rule, am o întrebare foarte scurtă. Se leagă de întrebarea domnului Harbour și anume în legătură cu folosirea. Știu că în anumite state membre au existat um, anumite întârzieri în ceea ce privește folosirea acestui sistem. Aveți cifre în această privință, în, privi, în privința utilizării sistemului în statele membre? Ce putem face noi sau ce faceți dumneavoastră pentru a face publicitatea acestui sistem? altceva? Marian, ai dori să răspunzi la întrebări? Da, voi începe cu cele legate de utilizarea IMI. Avem peste 6300 de autorități înregistrate. Numărul acesta crește, cifra aceasta crește foarte rapid. Doar 10% din aceste autorități sunt într-adevăr active în uh, sistem. 90% sunt înregistrate, dar nu au folosit încă sistemul. Fie pentru că nu s-au confruntat cu cazuri transfrontaliere sau pentru că nu știu la ce trebuie să folosească acest sistem. În primul rând, ne dorim să înțelegem de ce nu folosesc sistemul și apoi să îmbunătățim această situație. Numărul de cereri pe care le-am primit sau pe care le vedem trecând prin IMI sunt cam 160 uh, pe lună. E un număr limitat dacă ne gândim cât de mare e domeniul de servicii acoperit în, directi- în directiva serviciilor. Majoritatea au de-a face cu calificări profesionale, pentru servicii, lucrurile, cifrele sunt și mai mici. Puteți găsi în raportul anual mai multe cifre. Uh, aveți o copie, dacă nu, puteți, puteți, găsi, puteți găsi cifrele pe pagina de internet IMI. IMI poate să facă aproape orice ce se decide că e o abordare bună din punct de vedere politic în ceea ce privește alerta. E foarte important într-un domeniu ca alertele să existe un uh, temei juridic foarte bun. Vorbim despre schimb de date personale. Nu putem pur și simplu să decinem o idee bună, hai să o facem. Nu, trebuie să existe în legislație. Și trebuie să existe și anumite garanții. Acest model de alertă trebuie să, să, trebuie să poată fi folosit și în alte domenii. În ceea ce privește o carte profesională, există acum discuții atât cu, organiza- cu organizațiile profesionale pentru a vedea care ar fi cel mai bun model pentru un astfel de document. Mai există și discuții în ceea ce privește o interconectare a acestui sistem. Discuțiile sunt importante pentru că avem deja acest număr de autorități înregistrate, există un canal de comunicare. Și odată ce se decide cum va arăta această carte profesională, cum va funcționa ea, atunci cu siguranță va mai fi nevoie doar de un an, un an și jumătate pentru a adapta sistemul. În prezent avem 35 de profesii acoperite în sistem, dar am căzut deja de acord cu statele membre că vom extinde domeniul de acoperire astfel încât să fie incluse toate cele 800 de profesii înregistrate până la sfârșitul anului 2012. E o provocare mare pentru că știm că acest număr de profesii înregistrate sunt bine ancorate în legislație doar în anumite state membre. Și va fi foarte greu să pună întrebări despre o profesie care nu e reglementată prin lege în țara respectivă. Însă există profesiile care sunt deja incluse și până în anul 2012 vom putea să ne ocupăm de toate profesiile. Și apoi, o, încă ceva despre alerte. Doamnă Gebhard, aveați dreptate, serviciile medicale nu sunt acoperite în sistemul de alertare. Așa cum am spus, e nevoie de un temei juridic legal, de un temei juridic care e directiva privind serviciile, iar acestea nu sunt incluse aici. Dacă o alertă trebuie trimisă tuturor statelor membre sau trebuie să se limiteze numărul acestora, doar să vă dau un exemplu. Alerta a fost folosită o singură dată anul trecut și acest lucru s-a întâmplat în cazul unui ghid turistic care nu avea calificările necesare. Țara în cauză știa că acest ghid turistic își desfășura acțiunile în încă alte două state membre, așa că a decis să trimite alerta doar spre aceste două state. Totul depinde de situație. Dacă nu se poate lua o decizie în ceea ce privește unde va opera furnizorul de servicii, atunci, da, trebuie bifată fiecare căsuță din sistem. Însă, e clar că prin natura serviciului pe care îl furnizează, doar anumite, dacă e clar care țări sunt vizate, atunci în acest mod se trimite alerta. Este o garanție suplimentară pentru a ne asigura că se ține cont de protecția datelor. Cu acest sistem putem să facem orice se decide la nivel politic. Urmăm această decizie când ea a fost luată. Mulțumesc! Uh, Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Sperăm, evident, să avem ocazia să o mai invităm o dată, încă o dată, pe măsură ce sistemul merge înainte. Urmează să demarăm o activitate crucială prin strategia de recunoaștere reciprocă și asta, prezentarea noastră ne ajută foarte mult și cred că mulți dintre colegii care participă la acest grup de reflexie au fost deosebit interesanți și vor, se vor gândi foarte bine la aceste instrumente, așa cum am făcut-o și atunci când am lucrat la directiva servicii, am discutat de instrumentele de capacitare care ne-ar permite să ducem această legislație înainte și vertarea noastră vine exact la timp, pentru că este foarte clar că instrumentele informatice vor juca un rol covârșitor în construirea pieței unice și vor ajuta cetățenii și profesioniștii să se deplaseze mai liber și să rezolve o parte din problemele cu care se confruntă. După cum știm, în principal 20 de plângeri pe care ne le-a prezentat colegul grec, Uh, conțineau foarte multe referiri la lipsa de recunoaștere a calificărilor. Vă mulțumim foarte mult, vă urăm toate cele bune dumneavoastră și colegilor dumneavoastră și sperăm să vă revedem curând. Acum, stimați colegi, îl așteptăm pe domnul comisar Dali și profitând de faptul că sunteți aici, am să fac câteva anunțuri în ceea ce privește întâlnirea coordonatorilor de ieri o să primiți un raport, ca de obicei, însă ideile principale doar cu titlu informativ. Coordonatorii au decis să avem două avize non-legislative, unul privind semestrul european de coordonare a politicilor economice, un raportor de la Socialiști și Democrați, și unul pe obstacole în calea comerțului și investițiilor, aviz pentru Econ, Prima, a doua pentru comerț internațional, cu aviz făcut de PPE. Coordonatorii se gândesc la faptul că avem un program deosebit de încărcat în față și încercăm să echilibrăm puțin situația, să prioritizăm puțin uh, răspunderile noastre. Domnul Svensson, raportorul în cauză, este prezent. Dumneavoastră o să prezentați raportul prin strategia pentru politica consumatorilor, un raport din proprie inițiativă. Am căzut de acord să solicităm și un raport din proprie ca răspuns la raportul Comisiei privind piața internă și solvența. Asta, sigur, se va întâmpla și vom face acest lucru după ce definitivăm unul din rapoarte din proprie inițiativă actuale. Așteptăm o propunere prin, din partea Comisiei privind o serie de noi directive domnul de Moser lucrează la pachetul fiind bunurile, sunt mai multe inițiative, prietenul nostru, domnul Weizsäcker, a solicitat prezentarea unui raport separat. Am negociat cu alte comisii și am avut plăcerea de a informa pe coordonator că președintele Comisiei Jurii a fost de acord să colaborăm mai intens la rapoartele privind rezolvarea alternativă a disputelor și discutăm cu cei de la Econ privind aranjamentele finale, și anume ca noi să avem competențe exclusivă în materie de protecția consumatorilor, ceea ce privește acordurile de credit pentru proprietățile rezidențiale, un raport deosebit de important. Dorem să vă atrag atenția supraformului pieței unice, care va avea loc pe 3 și 4 octombrie la Cracovia, cu sprijinul ferm al președinției poloneze. Va fi o ocazie deosebit de importantă. Pentru prima dată vom avea un astfel de raport și vom încerca să convingem autoritățile parlamentare să permită deplasarea unei delegații mai numeroase, ca să avem tot cât mai mulți membri acolo. Deci v-aș ruga să notați acest lucru în calendarul dumneavoastră și de asemenea să țineți minte că vom avea o întâlnire intraparlamentară cu Parlamentul polonez pe 10 și 11 octombrie, unde se vor discuta chestiuni legate de piața unică, asta la solicitarea lor. Acestea ar fi principalele chestiuni și în final domnul Repo a venit la întâlnirea coordonatorilor și a vorbit despre amendamentele la regulamentul privind uh, colaborarea în materie de piață de consum, protecția consumatorului. Am votat ieri și domnul Repo a cerut aprobarea coordonatorului să înceapă negocierile cu președinția Consiliului pentru a ajunge la un acord cu privire la prima lectură. Coordonatorii, în acest caz excepțional, au decis să dea curs acestei propuneri. Este un amendament de mică amploare și am avut un acord foarte clar de la început, așa că i-am permis să înceapă negocierile directe. Sperăm să ajungem la un acord în prima lectură pe acea propunere. Ce deci, o veste bună pentru domnul comisar prezent aici. Astea ar fi punctele principale. Domnul John Dahl este aici și urăm bun venit încă o dată în comisia noastră și îi mulțumim foarte mult că ni s-a alăturat în această dimineață să ne vorbească despre programul domniei sale în acest domeniu atât de important. Probabil ați primit deja o copie a tabelului inițiativelor. Putem urmări ce se prezintă. Uh, trebuie să vă spun și dumneavoastră că doamna Svensson, care este raportorul nostru pentru strategia prin consumatori, este aici și domnia sa, sigur, va avea întrebări pentru dumneavoastră. Mă bucur să am, revine plăcerea de a vă da cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am întârziat câteva minute. Domnule președinte, onorați membri, sunt deosebit de onorat să fiu astăzi aici să discutăm acest sector atât de important de la ultima noastră întâlnire, de aproximativ un an, a devenit uh, evident că în momentul în care Europa are nevoie de noi surse de creștere, politica pentru consumatori este un domeniu care poate face, aduce o contribuție decisivă la îndeplinirea obiectivelor Europa 2020. Pur și simplu nu putem să ignorăm potențialul uriaș al cheltuielilor consumatorilor care se ridică la 56% din PIB-ul european îmbunătățirile în procesul decizional la nivelul consumatorilor poate avea un impact semnificativ asupra pieței unice și va stimula creșterea acesteia. De aceea, consider că trebuie să capacităm acest consumator, să-i protejăm și să facem în așa fel încât ei să poată beneficia de o piață unică reală. Când vorbesc de capacitate, cred că această, capacitate, cred că aceasta este elementul esențial. Fără acesta, uh, nu putem spune că, într-adevăr, consumatorul se află în centrul pieței unice. Și când spun capacitare, uh, mă refer la acest concept în termeni foarte largi. Nu e vorba doar de drepturile consumatorilor, ci este vorba de crearea unui mediu care să le permită consumatorilor să beneficieze pe deplin de aceste drepturi. Înseamnă constituirea unui cadru care să permită consumatorilor accesul la justiție pentru plângeri, dar și la informațiile care se permite să poată naviga pe piața unică și să beneficieze de cele mai bune oferte de produse și servicii. Asta înseamnă că consumatorii se vor putea baza pe premisa fundamentală că siguranța este asigurată și că există instrumente care să le permită să utilizeze la maxim această piață. Însă, dincolo de asta, astfel consumatorii pot să-și joace propriul rol pe piață, Consumatorii informați pot stimula creșterea solicitând produse și servicii de calitate. Firmele care răspund la aceste cerințe nu vor avea decât de câștigat și vor putea face față provocărilor globale. De aceea pregătesc o strategie nouă de politică pentru consumatori. Avem discuții în prezent în comisie cu privire la noul program de lucru și am examinat sinergiile care să-mi arate cum aș putea dezvolta cel mai bine un program îndreptat în direcția consumatorilor. Înțeleg că ieri ați auzit-o pe doamna vicepreședintă Reding, care va prezenta diferite acțiuni avute în vedere în materie de drepturile consumatorilor. Împreună, cred că vom putea atinge acel nivel de scopuri, de ținte pe care consumatorii le așteaptă. Înainte de asta, dați-mi voie să vă prezint o serie de idei referitoare la această politică pentru consumatori, care are capacitarea consumatorilor în centru. Rezultatele publicate recent de comisie au arătat o anumită atmosferă de neîncredere printre consumatori și ne-a arătat că, într-adevăr, consumatorul trebuie să fie regele, suveranul pieței unice și cred că toți consumatorii trebuie să aibă puterea de a beneficia de pe urma acestei piețe prin intermediul unei politici care are în centrul său siguranța consumatorilor, accesul acestora la justiție și respectarea drepturilor lor. După ce le-am asigurat siguranța, trebuie să ne asigurăm că acești consumatori beneficiază de informații relevante pe care le pot înțelege și că au la dispoziție cele mai eficiente instrumente informatice care să permită să aleagă și să-și utilizeze aceste drepturi pe o piață tot mai provocatoare. Rolul autorităților publice și ale organizațiilor consumatorilor este absolut esențial. Prin urmare, cred că în următoarea strategie va trebui să constituim și să sprijinim organizațiile consumatorilor competente și puternice care pot să ajute pe consumatori, pot spune, la conști- ajuta la conștientizarea acestora. Evident, o strategie solidă va continua să impună o bună înțelegere a comportamentului consumatorilor pentru a putea concepe acțiunile cele mai adecvate. Și nu în ultimul rând, în calitate de consumator, de con- comisar însărcinat cu politica privind consumatorii, am să mă asigur că aceste interese sunt integrate de la bun început în toate politicile europene. Asta e necesar dacă vrem să ne asigurăm că toate politicile esențiale sunt îndreptate într-adevăr înspre consumatori. Revenind la inițiativele actuale, după cum spunea și președintele Barroso, trebuie să ne asigurăm că avantajele pieței interne ajung la consumatori. Multe dintre elementele necesare în acest sens au fost prezentate în raportul anul trecut al domnului Greg și al profesorului Monti și au fost parțial traduse deja într-o serie de măsuri incluse în documentul privind piața unică. Dar unde ne aflăm astăzi? După cum știți, am plantat multe semințe, însă mai avem până la recoltă. O alternativă primind soluționarea disputelor este un concept esențial și doresc să mulțumesc acestei comisii pentru summitul organizat pe 16 martie. Dezbaterea pe care ați găzduit-o dumneavoastră, domnule președinte, ne-a arătat că există un sprijin foarte larg pentru a îmbunătăți aceste mecanisme de soluționare alternativă, mai ales pentru tranzacțiile transfrontaliere și online. Sunt deosebit de mulțumit să văd că raportul doamnei Caliete a subliniat importanța viitoarei propuneri în acest sens. Obiectivul meu este mă asigur că aceste soluții alternative vor permite utilizarea la maxim a structurilor actuale. Am primit mai bine de 200 de contribuții și rezumatul acestora a fost publicat la începutul acestei luni. Aceste informații vor fi folosite în pregătirea inițiativei privind soluționarea alternativă a disputelor până la sfârșitul anului. În prezent uh, ne gândim la două instrumente, o directivă cadru pentru soluționarea alternativă a disputelor și un regulament pentru soluționarea online a disputelor legate de tranzacțiile transfrontaliere sau prin internet. În prezent analizăm rezultatele consultației publice și anume 18.000 de răspunsuri pe care le-am primit. Voi colabora de aproape cu vicepreședinții Reding și Almunia pentru a pregări, pregăti o comunicare până la finele acestui an care să detalieze pașii următori. În materie de siguranță a produselor, un alt domeniu deosebit de important inclus în documentul pieței unice, merg mai departe cu revizuirea directivei privind siguranța produselor. Pe baza consultărilor publice și cu protagoniștii interesați, suntem pe cale de a elabora un studiu de impact. Intenționez să prezint o propunere împreună cu vicepreședintele Tajani privind viitorul uh, cadru de supraveghere a pieței europene în al doilea semestru. Obiectivul este să avem măsuri mai eficiente, coordonate, să asigurăm condiții egale pentru firmele europene și o piață internă cu bunuri sigure pentru consumatorii europeni. În acest context, salut raportul Schaldemose adoptat în februarie, un raport remarcabil, ale căror recomandări Comisia le va lua în serios. În ceea ce privește siguranța produselor, dați-mi voie să menționez activitatea desfășurată în domeniul colaborării internaționale, mai ales împreună cu China și Statele Unite. Domnul președinte a văzut rezultatele acestei munci pe durata vizitei în China sau pe durata summitului trilateral Uniunea Europeană-America-China. Suntem ambii de acord că acest lucru este deosebit de important pentru consumatorii europeni. Ceea ce privește inițiativele non-legislative, am plăcerea de a vă spune că evaluarea centrelor europene, a, pentru rețelei europene de centre pentru consumatori a fost finalizată. Conform Eurobarometrului, aceasta este rețeaua sprijinită de comisie care este cea mai bine cunoscută în Europa. Luna viitoare vom lansa o campanie pentru a-i spori vizibilitatea printre consumatori. În paralel, discutăm cu statele membre, uh, ca și cu aceste centre pentru consumatori, pentru a afla cum ar putea evolua aceste, această rețea pentru a se ridica la înălțimea așteptărilor consumatorilor. Aplicarea drepturilor economice ale consumatorilor s-a îmbunătățit datorită acestei rețele CPC de colaborare în materie de protecție a consumatorilor. Aceste acțiuni au fost prezentate în raportul HED, care a introdus o nouă dimensiune europeană acestei aplicări și a atras atenția asupra sectoarelor unde e nevoie de îmbunătățiri. Curând vom prezenta al doilea raport bianual privind aplicarea regulamentului CPC și vom lansa o evaluare independentă a acestui regulament. Consolidând rețeaua la nivel operațional împreună cu statele membre, consider că trebuie să facem o evaluare solidă a cadrului de reglementare pentru a vedea ce probleme trebuie rezultate pentru a îmbunătăți și pe viitor eficiența aplicării drepturilor consumatorilor în Europa dincolo de inițiativele care se află sub răspunderea mea, responsabilitatea mea directă în calitate de comisar responsabil pentru politica pentru consumatori, am investit resurse semnificative în integrarea intereselor consumatorilor în politicile sectoriale ale Uniunii Europene, care sunt uh, urmărite direct de colegii mei comisari. Lista este foarte lungă, dar am să menționez pe scurt câteva priorități. În materie de servicii financiare, pe lângă asigurarea implementării directivei privind creditele pentru consumatori. Colaborez îndeaproape cu domnul comisar Barnier, încercând să îmbunătățim transparența tarifelor bancare și să ne asigurăm că interesele consumatorilor sunt luate în considerație în toate serviciile financiare. Și trebuie să vă spun că sunt extrem de mulțumit de rezultatele obținute până acum în această colaborare, un exemplu recent fiind propunerea privind creditele ipotecare. Trecând la sectorul energiei, Salut faptul că în decembrie Consiliul European de Energie ne-a sprijinit opinia noastră conform căreia politica în materie de energie trebuie într-adevăr să se îndrepte spre consumatori și că beneficiile acestea trebuie să ajungă la consumatori. În contextul agendei digitale, am cerut permanent licențe paneuropene pentru conținutul digital, reguli mai stricte pentru protejarea datelor și dezvoltarea unei piețe care într-adevăr satisface solicitările și nevoile consumatorilor, oferindu-le oferte interesante și la un preț avantajos și evitând astfel ca acești consumatori să acționeze în mod ilegal. De asemenea, am fost implicat în pregătirea noii strategii privind drepturile de proprietate intelectuale și aștept cu nerăbdare să văd ce inițiative vor apărea, mai ales în materie de tarife de copyright. De asemenea, intenționez să colaborez îndeaproape cu grupul de lucru INCO al domnului Arias privind comerțul electronic și împreună cu domnul comisar Barnier privind noua strategie pentru comerțul pe internet. Voi continua eforturile mele de a mă asigura că toți consumatorii pot beneficia de noi și servicii telecom la un preț avantajos și într-un mediu competitiv. În ceea ce privește consumul durabil, am contribuit activ la adoptarea de către toți partenerii în lanțul alimentar a unor principii de bază privind evaluarea impactului de mediu. În paralel, am colaborat îndeaproape cu rețele de magazine în formul retail privind aceste provocări de mediu. În materie de transporturi, încercăm să extindem dispozițiile privind dreptul pasagerilor și să-i protejăm pe acestea împotriva consecințelor insolvenței unei linii aeriene. Cred că va trebui să găsim un echilibru și să ne asigurăm că nicio măsură nu va fi în detrimentul consumatorilor. În ultimul rând, Colaborez cu doamna președinte Reding în dezvoltarea cadrului legislativ privind drepturile consumatorilor și cred că acesta va fi un punct esențial al viitorului noastre acțiuni. După cum s-a solicitat raportul HED, începând cu acest an voi pregăti un raport anual prezentând o trecere în revista modului în care Comisia a integrat interesele consumatorilor în politicile europene. Aceste eforturi nu ar putea avea loc fără colectarea și analizarea de datelor, a fost publicat uh, acest uh, cum al cincelea scoreboard privind consumatorii. Conferința a fost organizată în noiembrie trecut și a demonstrat că o legislație eficientă pentru a fi elaborată necesită înțelegerea comportamentului consumatorilor. Astfel vom putea pregăti măsuri mai eficiente în viitor. Dați voi să închei spunând că chiar dacă avem toate dovezile care ne indică că într-adevăr trebuie să trecem la acțiuni, să stabilim un cadru legal, să ne asigurăm că acesta este aplicat și că toți consumatorii au acces la justiție, dacă acești consumatori înșiși nu își cunosc drepturile și nu știu cum să recurgă la ele, atunci am eșuat. De aceea, capacitarea consumatorilor pentru mine trebuie să fie centrul, punctul nodal al viitoarei strategii. Analiza privind capacitarea consumatorilor ne-a arătat tuturor încotro trebuie să ne îndreptăm, atât la nivel central european, cât și la nivel național. Rezultatele evaluării informării consumatorilor, educării și acestor instrumente de capacitare ne vor oferi informații esențiale pentru activitățile noastre din viitor. Evident, știu care sunt constrângerile de ordin financiar, însă sunt sigur că înțelegeți foarte bine de ce sper cu tărie că acest buget pentru consumatori va fi păstrat cel puțin la nivelul actual după 2013. Domnule președinte, onorați membri ai Comisiei, mă angajez pe deplin să respect promisiunile pe care vi le-am făcut la începutul mandatului, și anume să pun consumatorii pe primul plan. Dar niciunul dintre obiective sau inițiative pe care le-am prezentat astăzi nu pot fi atinse sau îndeplinite fără sprijinul ferm al acestei comisii și al acestui Parlament. Sper că, într-adevăr, împărtășiți opiniile mele cu privire la consumatorii europene și că pot continua să contez pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Well, Commissioner, thank you very much indeed for that. Uh, Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult uh, pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. După cum uh, bine știți, Vă încurajăm să fiți un campion al lupte pentru uh, consumatori și prezentarea dumneavoastră ne demonstrează um, deja acest lucru. Noi susținem toate aceste inițiative, chiar avem și noi propriile noastre proiecte care să completeze activitatea dumneavoastră. Mă bucur că acum uh, vă gândiți și dumneavoastră să um, elaborați o strategie pentru interesul consumatorilor. E un aspect pe care vi l-am solicitat deja și ne bucură să primim asemenea vești. Există un studiu care n-a fost prezentat acestei comisii, prin urmare am uh, dorit să știm exact cum uh, au uh, stat lucrurile în legătură cu studiul pe care l-ați menționat. Aș dori să fac uh, o propunere acum. Cred că ar fi potrivit dacă raportorii care se ocupă de uh, subiecte legate de protecția consumatorilor uh, raportor pe care l-ați menționat în prezentarea dumneavoastră ar putea să fie primii care să pună întrebări, după care ar putea să urmeze coordonatorii. Cred că ar fi uh, drăguț să schimbăm puțin ordinea în care se intervine din sală. Raportorii pe care eu i-am observat în sală uh, și aici mă gândesc la domnul Arias, pe care l-ați menționat și dumneavoastră din domeniul agendei digitale. Uh, e bine, văd pe doamna Schaldemose, pe doamna Svensson, pe domnul Roșfor, care se ocupă de um, um, ADR, doamna Rapti, și așa mai departe. Cred că vom începe cu cei cinci raportori mai întâi, eh, după care vor interveni și doamna Gerhard Schaaf și domnul Corea de Campos. Dacă mai dorește cineva să intervine, poate fi trecut pe listă, pentru că avem o jumătate de oră și cred că poate să intervine toată lumea. Doamna Svensson, eh, aveți eh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că mm, de-abia aștept uh, să lucrez cu colegii din cadrul comisiei în legătură cu aceste subiecte. Aș dori să mulțumesc și um, comisarului Dali pentru că a venit uh, să discute cu noi astăzi. Aș dori să mulțumesc și pentru programul de lucru cuprinzător pe care l-a înaintat. Cum spunea și domnul președinte, sunt uh, convinsă că împărtășim aceeași viziune și același angajament pentru drepturile consumatorului. Am uh, câteva întrebări pe care aș dori să vi le adresez. Parlamentul plănește acum să elaboreze un raport în legătură cu strategia privind politica pentru uh, consumatori. Dacă ne gândim cum au evoluat lucrurile în legătură cu directiva privind protecția consumatorilor, armonizarea totală nu este neapărat uh, dezirabilă sau posibilă în totalitate. Am uh, primit o publicație din partea Comisiei care vorbește de 12 uh, zone de interes prioritare pentru uh, legea pieței unice. Care sunt prioritățile dumneavoastră în cadrul Comisiei? Ce veți include în strategia pe care o veți propune privind politica pentru consumatori după 2013? Cea de-a doua întrebare a mea se leagă de piața internă și uh, noile instrumente de comunicare. Consumatorii din Europa primesc din ce în ce mai multe servicii și produse, ceea ce, evident, este un lucru pozitiv, însă atunci când ceva nu merge așa cum trebuie, consumatorii se confruntă cu dificultăți serioase în a-și uh, rezolva problemele. economia Europei uh, înaintează în toate aceste domenii, prin urmare trebuie să ne axăm pe consolidarea drepturilor uh, consumatorilor. Sunt sigură că îmi împărtășiți această abordare. Deocamdată, însă, activitatea DigiSanco s-a legat mai degrabă de proceduri decât pe stabilirea unor obiective. Trebuie să îi înțelegem pe consumatori pentru a putea să le integrăm perspectivele în domeniile noastre de politică, informare, educație, sprijin pentru protecția consumatorilor, pentru organizațiile care reprezintă și așa mai departe. Toate aceste inițiative sunt salutare, însă avem nevoie de măsuri mai puternice. Trebuie să găsim o modalitate de atingere a acestor obiective pentru a plasa uh, consumatorii chiar în inima pieței interne între februarie și aprilie, DigiSanco a um, elaborat o consultare pentru a vedea care sunt principiile juridice uh, comune pentru uh, recursul colectiv. ne-am întrebat cum ar putea să se potrivească consumatorii în sisteme juridice din cele 27 de state membre. Prin urmare, domnule comisar Dălin, întrebarea mea este următoarea. Oare puteți să luați anumite măsuri specifice? Ce plănuiește Comisia pentru a putea să facă progrese în a răspunde procesului de consultare care a fost uh, deja um, încheiat cu privire la recursul colectiv? În ceea ce privește legea pieței unice, Domnul președinte, vă rugăm să fiți succinte pentru că mai sunt și alte persoane care uh, doresc să uh, intervină. Prin urmare, aș dori să vă rog să vă scurtați întrebările pentru că altfel uh, alții nu vor avea ocazia să uh, adreseze întrebări. Dumneavoastră veți avea oricum ocazia mai târziu ca și uh, raportor să reinterveniți. Mai am și alte întrebări, e adevărat, însă evident pot să le adresez și cu altă ocazie. Sunt sigură însă că vom uh, lucra bine împreună. Aș dori să știu care sunt și părerile colegilor pentru a putea să mă bucur de cel mai mare sprijin posibil pentru acest uh, raport. Prin urmare, uh, nu vă voi mai adresa alte întrebări deocamdată. Domn președinte, ne-am bucura dacă le-ați putea transmite în scris domnului Dali, pentru că dânsul se va bucura să răspundă la ele. Doamna Șaldemoze are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului comisar Dali pentru această prezentare deosebit de interesantă. Ați dat dovadă de un angajament puternic pentru piața internă și pentru drepturile cetățenești. Eu sunt bucuroasă pentru toate aceste lucruri. Eu m-am axat pe siguranța produselor și mă bucur că dumneavoastră sunteți pe cale să pregătiți revizuirea directivei uh, legate de uh, securitatea produselor. Prima mea întrebare este următoarea. V-ați axat uh, pe cadrul acestei revizuiri? Va fi revizuită doar directiva privind securitatea generală a produselor sau va exista un context mai larg care să includă și noua inițiativă în domeniul legislativ? Cea de-a doua chestiune acum. Ei bine, știm că există probleme cu uh, privire la supravegherea pieței în acest uh, moment pentru a câștiga încrederea cetățenilor, trebuie să le spunem că uh, există anumită o protecție oferită pe uh, piața internă. În multe state membre există o problemă de supraveghere a pieței pentru că nu există bani suficienți pentru a asigura uh, siguranța pieței interne. Avem nevoie de acești bani. Oare în comisie v-ați gândit cum ați putea să găsiți mai mulți bani pentru a asigura o bună supraveghere a pieței și, de asemenea, siguranța produselor? Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Șaldemoze. Eh, domnule Roșfor, aveți cuvântul. Mulțumesc, eh, domnule comisar. Am eh, apreciat foarte mult faptul că sunteți atât de ambițios. Pe de altă parte, avem oportunitatea și șansa, cum s-a spus și anterior, să stimulăm uh, protecția consumatorilor prin legea pieței uh, unice, prin Single Market Act. Ați vorbit despre un mecanism alternativ de soluționare a litigilor. Evident, acest mecanism este unul foarte important și noi vă vom ajuta pentru a avea o uh, directivă și asta cât se poate de repede în acest domeniu. Ați avut dreptate să vorbiți și despre o soluționare online a litigilor. Aici aș dori să vă adresez următoarea întrebare mare. Prin toate aceste uh, căi ajungem la un caz concret asupra căruia, căruia trebuie să ne centrăm foarte repede uh, și anume uh, călătoriile um, care nu sunt neapărat foarte bine reglementate. Trebuie să ne gândim la o bună aplicare a uh, legii pentru a putea să sporim protecția consumatorilor în acest domeniu. Știți că aici există foarte multe nemulțumiri în foarte multe situații. În același timp, uh, am putea să ne gândim la ceva ce ar putea dezvolta piața internă. Astăzi, armonizarea minimă antrenează o anumită fragmentare juridică și costuri uh, semnificative pentru întreprinderile care trebuie să se adapteze la tot acestea. În același timp, vă adresez această întrebare pentru că ne așteptăm la o revizuire a acestei directive prevăzute pentru uh, uh, jumătatea lui 2011 și se pare că există deja întârzieri în acest uh, sens. S-ar putea să ne parină mai târziu această revizuire, însă aș dori să știu care este opinia dumneavoastră dumneavoastră, pentru că dumneavoastră lucrați și împreună cu colegii eh, cu privire la acest subiect. Mulțumesc. Doamna Rapti. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc eh, domnului Dali pentru eh, prezentarea făcută și pentru comentariile de până acum. Aș dori să mă reîntorc la problema recursului colectiv. Dumneavoastră știți mai bine decât mine că acest subiect e unul despre care se tot discută de ceva vreme. În uh, Grecia spunem că că atunci când ne implicăm în prea multe lucruri, adesea nu reușim să le finalizăm. În orice caz, ar trebui să ne gândim că există o anumită preocupare, o împărtășesc și eu, și aceasta este următoarea. Ieri, colega dumneavoastră, doamna Redding, a venit uh, la noi în vizită și am avut impresia că Există o anumită distanță față de uh, consumatori, oricum în comparație cu modul în care uh, Euromark uh, descrie lucrurile um, astăzi. Cred că trebuie să ne gândim puțin la toate aceste uh, evoluții într-o manieră pozitivă, fără niciun fel de suspiciune sau dubii. Sunt sigur că aveți modalități uh, prin care puteți să vă presați uh, colegii din comisie pentru a putea obține o comunicare până la sfârșitul acestui an. Această comunicare ar trebui să stabilească în termeni foarte clari cum uh, vor arăta legile după 2012. Mulțumesc. Uh, domnul uh, Arias, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului comisar că se află astăzi alături de noi. Mă bucur că Digi Sanco a fost implicat în activitatea grupului de lucru privind copyright-ul. A fost o experiență încununată de succes. Prima întrebare a mea a fost deja ridicată domnul uh, Roșfor, uh, se leagă de uh, mecanismul de, de soluționare a disputelor pe internet. Acest instrument este foarte important dacă dorim să sporim încrederea în comerțul electronic. Cred că ar fi bine să avem acest instrument. La una dintre sesiunile grupului de lucru am vorbit despre uh, elaborarea unui studiu de către DigiSanco în legătură cu impactul comerțului electronic și în legătură cu anumite oportunități care se pierd în Europa în ceea ce privește uh, beneficiile. Și asta pentru comerțul electronic european. Aș dori să aflu mai multe în legătură cu acest subiect și aș dori să știu exact când ne va fi pus la dispoziție acest document. Mulțumim foarte mult uh, raportorilor. Acum dau cuvântul domnului Dali pentru a vă răspunde la întrebări. Well, with regards uh, to uh, the în ceea ce privește aspectele legate de armonizare în legislația privind consumatorii, cu toții cunoaștem dificultățile cu care ne confruntăm. Acestea vin în special din partea organizațiilor consumatorilor din țările bine dezvoltate, ele sunt îngrijorate de faptul că armonizarea ar putea însemna o limitare a drepturilor pe care le-au câștigat consumatorii în țările lor cu mari eforturi în ultimele decenii. Îmi amintesc că am fost recent în România și în Grecia și acolo m-am întâlnit cu organizațiile consumatorilor, iar ei îmi spuneau de ce nu avem aceleași drepturi ca în Suedia. Le-am spus, drepturile se nasc dintr-un proces laborios, trebuie să luptăm pentru ele pentru o lungă perioadă de timp. Cred că ceea ce ar trebui să facem noi în cadrul comisiei e să încercăm să ridicăm standardele cât de mult se poate, până ajungem la un nivel pe care îl putem considera acceptabil în ceea ce privește drepturile și apoi putem să vorbim despre aspectul de armonizare. acestea ar, uh, ar fi interesante pentru o mare parte dintre cetățenii Ne Dorim să îmbunătățim drepturile acestora. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe drepturile care ar trebui să se afle la un nivel acceptabil al drepturilor consumatorilor în întreaga Europa. Acesta să fie minimul la care să încerce să, ajunge, să ajungă toată lumea. Iar abia mai apoi să mergem mai departe. În mod ideal, eu aș fi pentru armonizarea drepturilor. Cred că astfel piața unică ar fi îmbunătățită eu sunt ferm convins că o piață unică puternică e în beneficiul consumatorilor. Există diferite interese, însă o piață unică care operează într-un mod eficient aduce mari beneficii consumatorilor. Acesta este obiectivul nostru principal și final, dar ca să ajungem acolo trebuie să o luăm încetul cu încetul. Când vine vorba de o ierarhizare a priorităților, cred că în discursul meu v-am vorbit despre prioritățile pe care le am. Există aspectul uh, legat de siguranță. Lucrăm asupra acestuia atât la nivel global, prin acordurile tripartite pe care le avem cu Statele Unite ale Americii, cu China, un ministru din China a fost recent aici și am discutat mult despre acest aspect. De fapt, am dezvoltat acest concept numit siguranță la sursă. Am spus că trebuie să muncim cât de mult putem pentru a ne asigura că siguranța este asigurată acolo de unde se începe, e mult mai bine decât să verificăm siguranța mai departe în lanț. Tot trebuie să facem și acest lucru, să nu mă înțelegeți greșit. Nu, nu spun acest lucru. Însă, investiția noastră ar fi mult mai eficientă în siguranță dacă punem accentul asupra siguranței la sursă și muncim asupra acestui aspect. Acum și China ni s-a alăturat și lucrează din greu pentru a se asigura că există un nivel rezonabil de siguranță în produsele lor. Și chinezii, ca popor, merită produse sigure iar și din punct de vedere economic pentru ei trebuie să asigură calitatea produselor pe care le exportă, siguranța produselor pe care le exportă. Așa cum știți, lucrez foarte mult în ceea ce privește recursul colectiv. În afară de inițiativa pe care o fac împreună cu vicepreședinții Almunia și Reding, am mai lansat inițiativa noastră proprie în ceea ce privește ADR. Cred că această parte este cea mai interesantă pentru consumatori. Este una um, foarte importantă pentru că soluționarea alternativă a litigiilor se adresează tocmai consumatorilor care se confruntă cu plângeri de valoare mică. Trebuie să Subliniem acest aspect și cred că împreună putem să ajutăm pe consumatori. Însă trebuie să fim atenți, pentru că se aud anumite voci care spun de ce nu ne folosim de soluționarea alternativă a litigilor și pentru alte sectoare, cum ar fi mediul de afaceri? Nu sunt de acord. Vreau să fie foarte clar. Vreau ca soluționarea alternativă a litigilor să se limiteze la consumatori, să ne concentrăm pe aceste aspecte, cele legate de consumatori. Dacă lucrurile vor merge așa cum trebuie, atunci pot să ne copieze și alții. Însă, noi ne concentrăm pe soluționarea alternativă a litigilor pentru consumatori. Dacă nu, ne vom pierde total concentrarea, problema va deveni mult mai complicată și Pur și simplu vom întârzia cu ani faza de implementare a oricărei propuneri cu care am putea veni. Acesta este punctul meu de vedere în această chestiune și aș dori, dacă sunteți de acord cu mine, să mă și ajutați în acest sens. Comunicarea, da, un uh, subiect dificil. Din nou, Cred că e nevoie de o schimbare de atitudine, o schimbare a modului de gândire. Despre asta vorbim aici. Muncim foarte mult. Muncim deja de un an și jumătate. Timpul trece foarte repede. De când sunt aici, am învățat foarte multe și știu și volumul de muncă pe care îl depuneți dumneavoastră ca Parlament. Știu cum uh, munciți pentru a implementa, pentru a legislație. Însă e nevoie de consumatori. Ei trebuie să fie alături de noi. Dacă ei nu știu ce drepturi au, dacă nu știu cum să se folosească de instrumentele pe care le dăm în viața lor, atunci lucrurile nu sunt bune. De asta e nevoie. trebuie să continuăm să, le, să informăm pe consumator și cred că asta este partea cea mai dificilă. Din experiența mea, nu aș spune lungă în politică, pot să spun că transmiterea unui mesaj înseamnă, de fapt, repetarea acestuia de multe ori. Nu e de ajuns să te adresezi mijloacelor uh, media pentru a face un anunț. Nu, acesta trebuie uh, repetat măcar din două în două zile pentru multe, multe zile, pentru multe, multe luni. Și cred că asta trebuie noi să facem în ceea ce îi privește pe consumatori. Să trecem la celelalte întrebări ale doamnei Svensson. Da, aș dori, dacă se poate, să ne întâlnim în particular, să discutăm despre toate aceste chestiuni pentru că mă bucur de câte ori pot să primesc și eu informații înapoi. Directiva privind siguranța produselor. Doamna Morțe a ridicat această întrebare. Scopul pe care îl avem este următorul. Ce își dorește această revizuire a directivei? În primul rând, ne dorim să renunțăm la cele două sisteme care funcționează în mod independent. Ne dorim ca procedurile să fie cuplate cât de mult e posibil. Acesta e obiectivul pe care ni l-am propus, să simplificăm procesul. Dorim să ne asigurăm că în ceea ce privește siguranța vorbim cu toții aceeași limbă. Să nu avem produse care să cadă la mijloc. Înțelegem că nu putem lucra izolat. Subiectele, diferitele subiecte, au puncte în care se ating. această directivă trebuie să fie plasată în această relansare a pieței unice. Trebuie să ne asigurăm că tot ceea ce facem este interconectat. Însă, ne putem ajuta de resurse. Acestea trebuie folosite în cel mai bun mod cu putință. Am fost ministru de finanțe mult timp, așa că știu mult în ceea ce privește finanțele. Știm care sunt uh, limitările bugetare cu care ne confruntăm. Trecem acum prin acest proces privind următorul cadru financiar. Apelul meu este un apel în linii generale. Când vorbim despre bugete în aceste domenii, față de alte domenii, aceste bugete sunt unele foarte restrânse și câteodată sunt trecute cu vederea. Totuși, trebuie să înțelegem că orice facem noi are legătură cu oamenii. Și atunci trebuie să cheltuim banii asigurându-ne că oamenii sunt capabili și sunt capacitați, îmi place foarte mult acest cuvânt, nu mai vorbim despre protecția consumatorilor, ci trebuie să începem să vorbim despre capacitarea consumatorilor. Acesta este cuvântul cheie. Capacitarea consumatorilor e cea mai importantă în toate politicile noastre. Dacă consumatorul nu cumpără, dacă nu are o reacție pe piață, atunci cred că am cheltuit foarte mulți bani inutil am irosi multe resurse. Le spun întotdeauna colegilor că, în realitate, milioane de cetățeni sunt implicați pe piață. Iau decizii pe piață. Dacă aceste decizii pot fi integrate într-un sistem Imaginați-vă ce putere ar avea o astfel de piață de consum. Câte informații am putea trimite companiilor care astfel ar putea să-și ajusteze produsele spre dorințele consumatorilor. Însă și pentru noi e important, pentru cei care luăm decizii la nivel politic. E important să știm care sunt cerințele de pe piață. Așa că, în ceea ce privește informația și cheltuirea banilor, încercăm să facem ce putem noi mai bine. Însă trebuie să ne asigurăm că și sistemele de care ne folosim sunt eficiente. Pentru că nu se poate face mult cu puțin. Directiva privind călătorile, directiva pachet, au existat întârzieri, îmi pare rău. Munca cea mai mare o face doamna vicepreședinte Reding. Trebuie să vedem care e calea de urmat. Una dintre problemele cele mai mari cu care ne-am confruntat a fost că nu aveam destule date astfel încât să putem să evaluăm opțiunile politice. Și mai mult, vicepreședintele Calas a lansat o evaluare de impact în ceea ce privește biletele de avion. Am dorit să vedem ce fel de inițiative putem lua în acest domeniu. E un domeniu destul de complicat și sper că vom ajunge la o soluție. Recursul colectiv Cred că am spus deja care e punctul meu de vedere, sunt pentru recursul colectiv, dar din nou într-un context european, recurs colectiv european. Sunt pentru, iar ceea ce încercăm noi să facem în acest sens e să ne asigurăm că mergem pe o linie coerentă. Cum am spus și pe timpul consultării, pe timpul consultărilor am primit 18.000 de răspunsuri. Și nu e ușor să analizăm un număr atât de mare de răspunsuri. Am primit 6.000 în ceea ce privește inițiativa mea legată de tutun. 86.000 de răspunsuri. Însă e un proces prin care trebuie să trecem, procesul de analizare a tuturor informațiilor pe care le primim. Și nu pot să vorbesc acum despre niciun fel de termen limită. Va exista o comunicare până la sfârșitul anului. Asta ne dorim. Ne dorim să ne mișcăm cât se poate de repede și cred că vom putea. Puteți să fiți siguri că eu și serviciile mele ne dorim ca toate aceste elemente de care e nevoie pentru capacitarea consumatorilor vor fi disponibile cât de repede e posibil. Comerțul electronic se leagă cumva de soluționare alternativă a litigilor. Și anume, ne dorim să încurajăm soluționarea alternativă a litigilor online. Astfel putem să le acordăm asistență consumatorilor noștri. Ne dorim să fim mult mai proactivi în ceea ce privește mecanismul de recurs colectiv. Cu toții știm care sunt problemele în ceea ce privește comerțul electronic. Cred că discuția a început deja la nivel mondial în ceea ce privește viitorul comerțului electronic. Dacă poate oricine să spună ce vrea despre oricine, fără să-i fie frică, atunci probabil că ar, ar putea să fie și tras la răspundere pentru acțiuni. Dacă oricine poate să spună orice, fără niciun fel de frică că vor exista repercusiuni, atunci problemele vor fi foarte mari. Cetățenii ar avea mult de suferit. De aceea lucrăm și în acest domeniu. Okay. Uh, I'm being told that the study on e-commerce mi se spune că studiul privind comerțul pe internet va fi făcut public în septembrie. Cred că am mai putea avea o rundă foarte rapidă de întrebări, însă oricum ne-ați dat o serie de răspunsuri extrem de clare și asta îi va ajuta pe raportori. Deci, Mușfap Gephardt și domnul profesor Corea de Campos, dacă mai au întrebări foarte, foarte scurte, după care vom încheia, pentru că trebuie să trecem mai departe. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. E bine și dacă punem întrebarea în a doua rundă, dar eu de aceea am venit în această dimineață ca să vă pun o întrebare. În primul rând, domnule comisar, vă mulțumesc pentru discursul clar pe care l ați avut mereu față de Parlamentul European. Ați răspuns la întrebări la care nici nu v-au fost adresate. De exemplu, dacă sistemul de soluționare alternativă a litigilor trebuie să intre și în mediul de afaceri. Ați vorbit de foarte multe subiecte care ne vor interesa în anul 2012 aici în Parlamentul European. Și ne bucurăm foarte mult să vedem care este modul dumneavoastră de a acționa. În primul rând, vreau să pun o întrebare în legătură cu, în legătură cu dreptul de proprietate intelectuală. Știți că Parlamentul European a venit, își dorește o strategie foarte bună în acest sens. Proprietatea intelectuală este un element foarte important în economia globală. De aceea, ne dorim ca proprietatea intelectuală să ocupe locul necesar în toată legislația europeană. Ați vorbit despre un studiu în ceea ce privește tutunul și acesta a fost lăsat la o parte. Vreau să mă întorc la celălalt punct, soluționarea alternativă a litigilor. Doamna Rapte a spus că e foarte îngrijorată și eu sunt foarte îngrijorat. Și asta pentru că toți vorbesc despre recursul colectiv, dar nimeni nu știe ce își doresc de fapt consumatorii. În cazul acestui motet de soluționare, cred că în anumite cazuri nu este procesul de care e nevoie. E nevoie de un instrument mai puțin complicat. În unele state există deja. Și de aceea, domnule comisar, vreau să vă spun că trebuie să facem mai multe aici la Bruxelles în acest sens, astfel încât să-i putem ajuta pe, colectiv, pe consumatori. Putem să facem acest lucru repede și vă rog să continuați ca până acum să ne asigurăm că lucrurile merg bine. Mulțumesc! Uh, uh, Doamna Gebhardt, mulțumesc. E bine că vorbim unul după altul pentru că putem uh, face diferite comentarii. În primul rând, doresc să vă mulțumesc, domnule comisar, că sunteți atât de angajat în ceea ce privește consumatorii. Știu cât de e importantă promovarea soluționării alternative a litigilor. Vorbim despre un model nebirocratic și rapid. Însă nu se schimbă nimic în următorul, în următorul sens. E nevoie în continuare de recursul colectiv. Nu putem găsi toate soluțiile în mecanismul de soluționare alternativă a litigilor. Vedem în Uniunea Europeană că există diferite sisteme foarte bune, Mă uit la colegul meu din Portugalia. Există un sistem foarte bun și în Germania există în ceea ce privește protecția mediului. De ce nu se poate introduce așa ceva și în ceea ce privește consumatorii și asta la nivel european? Și acum să trec la o întrebare din partea doamnei Senalova, care a trebuit să plece la vot într-o altă comisie, însă avea o întrebare foarte importantă. Conform unei anchete făcute de o organizație din Slovacia pentru protecția consumatorilor, aceștia au spus că alimentele pentru piața, de est, piața europeană de est este diferită. Știu că comisia noastră nu e responsabilă cu, de acest aspect, însă există alte produse pentru care noi suntem răspunzători. Cunoașteți această situație? Observ că da. Ce vă gândiți să faceți în acest sens? Pentru că dacă vorbim de o calitate mai mică pentru alimente, pentru cetățenii din statele este europene, atunci există probleme, pentru că e o diferență mare între produse între Est și Vest. Ați vorbit deja dumneavoastră despre România, nu putem să permitem așa ceva, vorbim despre discriminare, nu putem să avem cetățeni de primă și de a doua clasă în Uniunea Europeană. Domnul profesor Corea de Campos, o întrebare foarte rapid? Foarte rapid, domnule comisar. Știm că sprijiniți ideea recursului colectiv. Am luat notă de poziție exprimată de noastră astăzi și îmi dau seama că deocamdată procesați diferitele opinii primite din partea diferitelor instituții și părți interesate pentru a vă formula poziția până la finele anului. Însă lucrurile stau altfel decât atunci când s-a adoptat um, materialul privind soluționarea alternativă a litigilor și cred că aici s-ar putea ca lucrurile să nu coincidă cu intențiile Europei Națiunilor. Cred că ar fi să cerem prea mult dacă ne așteptăm ca statele membre să ajungă la o poziție comună. Sunt de acord cu ce a spus doamna Gebhardt pe această temă. Comisia trebuie să dea dovadă de mai mult spirit de inițiativă, să intervină mai mult. Nu putem să așteptăm să vedem ce se întâmplă și să sperăm că statele membre vor ajunge singure la un acord. Și cu asta încheiem întrebările. O să-i dăm posibilitatea domnului comisar Dali să răspundă în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Evident, Acestea sunt un domeniu în care Comisia lucrează din greu, domnul comisar Barnier în special. Cu toții suntem de acord că trebuie să protejăm uh, să-i protejăm pe inventatorii noștri, pe autorii noștri, pe artiștii noștri. Altfel, aceștia ar dispărea. Pe de altă parte, însă trebuie să avem sisteme logice. Sisteme care să permită consumatorilor accesul la aceste produse. Ne asigurăm, prin urmare, că mecanismele necesare există și sper că Parlamentul va avea ocazia să discute acest lucru mai în detaliu în viitor. În ceea ce privește recursul colectiv, sunt pe deplin de acord cu doamna Gebhardt. E nevoie de acest recurs colectiv, pentru că și noi suntem de părere că a, în, în izolare această soluționare alternativă ar putea funcționa, dar nu atât de bine decât dacă am avea și acea amenințare deasupra capului, acea posibilitate suplimentară. pentru că în absența acelea procesul ar fi mult mai costisitor și mai greoi. De aceea merg în paralel cu ambele demersuri, însă aș vrea într-adevăr să promovez această soluționare alternativă pentru a obține rezultate rapide, însă recursul colectiv rămâne pe ordinea de zi, este în curs de elaborare și ducem lucrurile înainte și din acest punct de vedere. În ceea ce privește diferențele în calitatea produselor între Europa de Est și de Vest, suntem absolut de acord că nu trebuie să existe cetățeni de rangul 2 în Europa. Să ceea ce putem face este să ne asigurăm că standardele minime sunt menținute. Asta este practic mandatul Comisiei. Păstrarea standardelor minime am vizitat uh, România, am vorbit cu consumatori și au ridicat acest subiect și vorbeau de ingrediente. Nu, nu vorbeau de nivel de calitate, însă spuneau că există produse diferite în același ambalaj, practic, și asta derutează consumatorii în materie de nivel de calitate. Ce putem face este să vorbim cu producătorii, să, să vedem ce se întâmplă, însă atâta timp cât nivelele minime de calitate sunt respectate, eh, comisia nu poate face mare lucru. În ceea ce privește chestiunea proactivității comisiei, încă cred că într-adevăr facem acest lucru mai ales în materie de recurs colectiv. Sper că pe la, până la fine anului să avem propuneri ferme cu privire la sistemele alternative și la recursul colectiv. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule comisar, vă mulțumim și noi foarte mult pentru că ați venit uh, alături de noi în această dimineață. A fost un schimb de opinii extrem de important. Ne-ați anunțat o serie de noi inițiative și, de asemenea, ați văzut că există un grup de persoane care se ocupă de o gamă vastă de inițiative și care va colabora cu dumneavoastră. Cred că în ceea ce privește strategia pentru consumatori, recursul colectiv, uh, recursul alternativ, celelalte directive, împreună cu raportorii noștri, pachetul privind călătoriile, vom avea multe, multe puncte de colaborare cu dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc și personalului dumneavoastră și lui Jackie Miner, care văd că este aici și o serie de alte echipuri familiare care ni s-au alăturat în această dimineață. Ne-a făcut o plăcere deosebită să colaborăm cu domnilor până acum. Vă mulțumim foarte, foarte mult și cred că meritat o rundă de aplauze. Uh, so, ladies and gentlemen, um, we're now moving to... Doamnelor și domnilor, trecem acum la un alt domeniu important al activității noastre, care se referă la consumatori în societatea informațională. Uh, și foarte curând o să o salutăm pe doamna comisar Cruz. Deci nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Uh, bine, uneori comisarii întârzi, însă cred că și domnia sa va fi interesată în raportul nostru anul la 11 și jumătate sosește domnia sa, deci ne rămâne destul timp la dispoziție. Probabil, țineți minte, coordonatorii au decis că ar fi important pentru comisia noastră să solicităm o prezentare cu privire la neutralitatea rețelelor. Ca raportor în uh, ultimul parlament, m-am ocupat și ne-am ocupat de această chestiune, am participat la dezbaterea pe această temă. Cred că dacă lucrezi la politici telecom, uneori te împiedici de o serie de dificultăți terminologice și de multe ori este e, e util să clarifici puțin situația. Asta a și fost uh, ideea raportului, să vedem care sunt principalele provocări și principalele răspunsuri în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Uh, deci avem un raport extrem, extrem de folositor în fața noastră și am să vă atrag atenția asupra unui element. Sigur, o să auziți prezentarea foarte repede, însă îmi aduc aminte că cineva îmi spunea unde ți este glosar, unde e lista de termeni. Deci ca toate rapoartele bune și acesta are o listă de abrevieri și termeni. Deci în momentul în care terminologia devine complicată, veți putea verifica și clarifica toți termenii. Deci cei care n-ați mai lucrat în acest domeniu, sigur o să aveți motive să folosiți glosarul. Este un grup de persoane care au experiență deosebită în domeniul telecomunicațiilor, politicele prin consumatorii, Eh, domnul Scott Marcus este directorul Wit Consult cu baza la Bonn și ne va prezenta acest raport. Scott Marcus, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Harbour, și dați-mi voie să spun că este o onoare deosebită pentru mine să fiu prezent aici și să pot vorbi în fața membrilor Parlamentului European. Astăzi după o scurtă introducere, am să vă vorbesc despre contextul tehnologic și economic al neutralității internet rețelelor. Să vorbesc despre diferențierea calitativă și modul în care acesta s-ar, aceasta s-ar putea lega de viitoarele modele de afaceri, chestiune relevantă pentru această comisie. De asemenea, am să subliniez o serie de diferențe între uh, Uniunea Europeană și Statele Unite, nu numai în materie de structură a pieței, dar și când e vorba de demersurile de reglementare. Vreau să fac câteva recomandări. Ca introducere, trebuie să vă spun că am, m-am bucurat de sprijinul unei echipe re, remarcabile și eu însumi am abordat problema din mai multe perspective. Am fost uh, ofițer tehnologic pentru TNO, am fost uh, expert principal pentru politica internetului și în calitatea aceea l-am, înțeles pentru prima, l-am întâlnit pentru prima dată pe domnul Harbour și în prezent lucrez ca director pe chestiuni de reglementări economice. Deci sunt probleme care au fațete multiple și care trebuie înțelese din perspective multiple. Acestea fiind zise, trebuie în primul rând să vedem cum definim neutralitatea rețelelor, ce fel de elemente de îngrijorare ar fi și ce efecte negative au fost identificate până în prezent. Ceea ce privește definiția Există multe posibile definiții, multe definiții au fost deja formulate. Una ar fi abilitatea tuturor utilizatorilor de internet să aibă acces la conținut sau la aplicații, uh, să folosească dispozitivele pe care le preferă ei. O altă idee ar fi ca toate formele de trafic să fie tratate la fel, indiferent de sursă, conținut sau destinație. O a treia definiție se referă la lipsa unor cazuri de discriminare fără motiv din partea operatorilor. E important de știut că diferențele în materie de calitate care s-au aflat în centrul acestei dezbateri, această diferențiere a calității are atât aspecte pozitive cât și negative, pentru că, pe de o parte, poate ajuta și pe consumatori și pe producători. Și a fost, de fapt, utilizată în domeniul internet de multă vreme. Violarea neutralității netului a ridicat o serie de probleme. Unele se referă la comportament anticompetitiv, amenințări la adresa inovării, a libertății de expresie, a informării consumatorilor. Înțeleg oare consumatorii ce serviciu primesc? Și altele care se leagă la, de dreptul la intimitate. Deci s-au ridicat o serie întreagă de probleme. Chestiunile respective sunt prezentate de ambele părți, de multe ori în termen de negru și alb, însă în realitate acestea sunt deosebit de complexe și de subtile și de aceea este important să avem mare, mare grijă când luăm măsuri. Măsuri inadecvate ar putea face mai mult rău decât bine. Acestea fiind zise, trebuie să vedem ce efecte negative au fost identificate în Europa. Comisia Europeană a efectuat o consultare publică, au primit foarte multe răspunsuri și au descoperit că există un relativ consens printre operatori de internet și fabricanții de infrastructură, conform cărora nu există nicio problemă prezent cu deschiderea internetului și cu neutralitatea netului în Uniunea Europeană. Deci, practic, nu există dovezi că operatorii de internet ar uh, cultiva practici discriminatorii care să facă rău consumatorilor sau concurențelor. Și această opinie a fost sprijinită de câteva state membre. Deci, dacă vedeți răspunsurile, dacă vorbiți cu oamenii, vedeți că au existat însă o serie de plângeri, unele credibile, în legătură cu operatorii de telefonie mobilă care au blocat accesul la Voice over IP sau blocarea sau limitarea traficului pentru schimbul de fișiere, file sharing. BEREC, grup colectiv al Autorității Europene de Reglementare, au spus că aceste plângeri s-ar putea să nu se refere la încălcarea neutralității netului și nu au dus la un număr semnificativ de investigații. Deci, evident, trebuie să ne întrebăm ce putem conclude din toate acestea. Dacă trecem la următoarea planșă, par să fie foarte puține incidente clar documentate în Europa și se par, pare să nu fie un model sistematic de discriminare sistematică și abuzivă. În ciuda acestui lucru, chestiunile trebuie luate în serios și rămân o serie de întrebări pentru viitor. Deci nu trebuie să ignorăm aceste aspecte. Uh, aș dori acum să vă vorbesc și despre contextul tehnologic și cu acestea aș dori să acopăr uh, protocoalele de internet uh, și, uh, de asemenea, calitatea serviciilor. De asemenea, și calitatea experienței. Când ceea ce privește neutralitatea internetului, multe dintre definiții se leagă de uh, anumite uh, posibilități prin care un anume trafic este preferat altuia. Ceea ce vedeți aici se numește uh, o arhitectură um, stratificată a internetului. Trecem de la uh, staturile cele mai uh, scăzute până la cele mai înalte, cele mai apropiate de mediile de transmisie. Staturile superioare sunt cele care vizează aplicația, adică browserul internet de pe calculatorul dumneavoastră. Acela este o aplicație. Aceste straturi uh, uh, vor uh, comunică cu straturile dintr-un alt sistem. Așadar, browserul dumneavoastră internet comunică cu un server aflat undeva în altă parte. Această comunicare este numită end-to-end, -end, pentru că sunt două capete ale aplicației. Aceste straturi interacționează și cu uh, anumite etape uh, inferioare. Puteți vedea totul uh, prin linile verticale de pe partea verde a graficului. Între cele două capete pot să existe foarte multe sisteme, ruterele, eh, care practic transmit mai departe eh, traficul de la un punct la altul în rețea și până la urmă semnalul ajunge exact acolo unde trebuia să ajungă. Întrebarea cheie relevantă pentru neutralitatea internetului este următoarea. Atunci când aceste rutere transmit traficul, cum, eh, cum stabilesc priorități între diversele pachete? Uneori uh, există prea multe informații care trebuie transmise, uh, se aglomerează și atunci trebuie să știm uh, care este primul pachet care va fi transmis în rețea. Următorul slide, vă rog. Acum, performanța în rețelele internet. E bine, ne gândim că aici există mai multe componente uh, care ne interesează. În primul rând, când de mari uh, sunt uh, Uh, uh, sunt uh, căile de transmitere în rețea, cât biți pot să susțină. De asemenea, avem și întârzierile de propagare. Ne interesează viteza cu care se pot transmite datele. Viteza maximă este viteza luminii. Mai există apoi un element și anume timpul de așteptare la uh, coadă a uh, fișierelor care trebuie transmise. Și aici uh, prioritizarea poate să influențeze mult transmiterea uh, datelor. În ceea ce privește performanța uh, totală, uh, timpul mediu de așteptare este uh, interesant de remarcat. În ceea ce privește conversațiile uh, cu voce, uh, trebuie să știm exact în cât timp se uh, transmit replicile de la un emițător la celălalt. Și așa înțelegem exact care este viteza medie a uh, rețelei. În cel din urmă avem uh, problema pierderii uh, anumitor uh, pachete, adică situația în care anumite pachete pur și simplu sunt uh, uh, eliminate. Aceasta, uh, acesta nu este pur și simplu un eșec, ci un răspuns la congestia rețelei. Uh, Trecem la următorul uh, slide. Toate aceste elemente pe care le vedeți sunt uh, unele pe care eu le-am uh, imaginat ca designer de rețea și pe care nu le observ astăzi ca și utilizator. Ca utilizator nu sunteți interesați de aceste caracteristici tehnice, ci de uh, faptul că acestea ar putea să influențeze aplicațiile pe care le folosiți. Parametrii de care am vorbit sunt critici. Uh, Însă totul depinde de ceea ce vreți să faceți. Anumite aplicații sunt sensibile la pierde sau întârzieri, altele mai puțin. Dacă transmiteți un e-mail, întârzieri de câteva secunde sau chiar de câteva minute, chiar nu contează. Însă dacă uh, folosiți servicii de telefonie pe internet, atunci întârzierile uh, uh sunt uh, problematice. O întârziere de 150 de uh, uh, milisecunde cauzează probleme. Uneori există chiar întârzieri de 270 de milisecunde la uh, conversațiile uh, care trec peste Atlantic. Uh, dacă vorbesc mai multe persoane deodată, atunci iarăși apar probleme. Pentru asemenea aplicații, întârzierile contează. În ceea ce privește uh, transmisiile video, e bine, uneori uh, întârzierile pot să conteze, alteori nu. Uh, uneori, uh, video tolerează niște întârzieri de câteva secunde la început și după aceea sunt insensibile la uh, întârzieri, pentru că uh, totul poate fi rezolvat uh, prin anumite zone tampon în sistem. Uh, Uh, uneori, dacă ne uităm uh, uh, la televizor, pe internet, s-ar putea să avem anumite probleme cu întârzierile atunci când schimbăm canalele. Importanța acestor performanțe ale caracteristicilor internetului depind de utilizarea aplicațiilor de către utilizator. În ceea ce privește capitolul tehnic, am încheiat. Haideți să trecem la contextul economic. Context economic al neutralității internetului are trei componente majore. Uh, prima componentă se leagă de diferențierea calitativă. Uh, cel de-al doilea element este uh, practic de desolirea economică și cel de-al treilea piețele bilaterale sau multilaterale. Trecem la site-ul următor. În primul caz vorbim de elemente pe care le cunoașteți. Nu ne deranjează dacă adesea mergem la uh, gară sau la aeroport și ni se propune să uh, luăm un loc la clasa 1 sau la clasa 2, pentru că cele două clase, știm, au prețuri diferite. În general, pentru un economist, uh, o asemenea diferențiere calitativă este de obicei uh, una care uh, Uh, stimulează nu doar bunăstarea producătorului, ci și uh, pe cea a consumatorului. Adică consumatorii până la urmă au mai multe opțiuni. Însă, uh, atunci când există anumită putere pe piață, acest element poate fi folosit în modul care afectează consumatorii. Următorul slide, vă rog. Cel de-al doilea uh, aspect economic important este dezvăluirea uh, economică. Acesta este unul dintre elementele cheie uh, pe care eu le-am considerat atunci când vorbesc despre neutralitatea internetului. Dezvăluirea este un element prin care înțelegem următorul fapt. O anumită companie care are putere de piață într-un anumit segment proiectează prețuri într-un alt segment care altfel ar fi competitiv. Exemplul pe care l-am arătat aici este următorul. Gândiți-vă că stați la calculator și ați putea să folosiți uh, uh, orice modul de uh, căutare. Puteți să folosiți modul Google, Yahoo sau oricare altul. În mod normal, comunicarea cu aceste servicii trece prin, uh, internet, prin uh, furnizorul dumneavoastră de uh, internet de bandă largă, dar și prin intermediul furnizorului de motoare de căutare, care poate nu este cel pe care îl folosiți dumneavoastră. Dacă furnizorul de bandă largă uh, ar fi singurul pe care l-ați putea folosi și dacă ar uh, face un acord cu unul dintre uh, ceilalți furnizori, atunci acesta ar considera că ar putea fi profitabil să vă facă imposibilă situația în care ajungeți la ceilalți furnizori. Haideți să ne gândim că Yahoo ar putea să cumpere furnizorul dumneavoastră de bandă largă, decizând că ar trebui să vă facă grea uh, posibilitatea de a ajunge la Google. Dacă există o anumită legătură între uh, serviciu și rețea, să zicem o afiliere sau uh, o altfel de relație, atunci ar putea să existe un stimulant economic pentru a prefera un serviciu sau altul în detrimentul consumatorilor. Puterea de piață economică este un element cheie în această ecuație. Dacă cineva ar încerca să-mi blocheze mie accesul la Google și dacă eu aș avea și alte opțiuni și dacă aș avea costuri reduse de a trece la un alt furnizor, atunci ar, ar fi probabil ne, uh, neprofitabil pentru furnizorul meu să-mi limiteze accesul la un uh, motor de căutare, pentru că atunci eu aș putea să apelez la un alt motor. Și singura uh, Singurul elementul uh, prin care uh, el își pierde cota de piață este cel care uh, practic face ca furnizorii să evite asemenea situații. Acum, diferențierea uh, calitativă și modele de afaceri. Atunci când vorbim despre două laturi, vorbim despre o platformă. Uh, și uh, un exemplu clar în acest sens este uh, furnizarea de servicii uh, de televiziune pe internet. Practic, furnizorul vă leagă pe dumneavoastră, consumatorul, uh, de uh, uh, cei care fac uh, reclamă pe anumite canale și în acest caz cei care fac publicitate plătesc. Dumneavoastră ca și consumator de obicei nu plătiți pentru acest serviciu, serviciul vă parvine gratuit. Uh, în ceea ce privește piețele convenționale, e bine, pe acestea puteți obține un uh, serviciu pe gratis, dar acest lucru ar fi irațional. Într-o uh, piață cu două laturi, atunci uh, se, se poate uh, ca cele două laturi ale pieței să uh, intervină și toată lumea să fie uh, plătită din, de către cealaltă uh, parte a pieței e practic o nouă argumentație economică care uh, analizează lucrurile din această perspectivă. Dacă ne gândim puțin uh, la preocupările legate de uh, neutralitatea internetului, e bine, atunci ar trebui să ne gândim cine ar trebui să plătească mai mult pentru cota de venituri din industrie. Oare ar trebui uh, furnizorii de conținut uh, să plătească sau mai mult consumatorii? Și cum ar trebui să fie alocate sau distribuite profiturile? Aceasta este o altă întrebare. Următorul uh, slide, vă rog. Acesta este, practic, contextul. Următoarea uh, întrebare este cum am putea să uh, ne legăm de evoluția modelor de afaceri. E bine, voi vorbi puțin despre uh, un model cu două benzi și uh, eventual ar fi util să vedem uh, cum industria întregimea sa ar putea să evolueze din acest punct. Următorul slide. Într-un model cu două benzi, practic, pentru fiecare furnizor de servicii internet, pentru fiecare furnizor de bandă largă, există o bandă asociată cu uh, internetul public, adică serviciile cu care suntem noi obișnuiți uh, uh, astăzi, servicii pe care le avem pe internet. Excepție face televiziunea pe internet și telefonia pe internet pentru că uh, acestea sunt servicii care necesită uh, o anume calitate. Și ne putem imagina uh, cu ușurință o lume în care aveți uh, internet public care să coexiste în aceeași interfață de bandă largă cu uh, uh telefonia pe internet sau uh, televiziunea pe internet. Și uh, ați putea să spuneți oare acest scenariu este exagerat? Uh, E bine, eu cred că nu, pentru că uh, acest model se uh, practică deja destul uh, uh, de uh, des. Mulți uh, operatori uh, deja recurg la acest model. Deci, aceste lucruri chiar există astăzi. Însă, ele reprezintă o prioritate uh, atunci când vorbim despre o singură rețea, nu de rețele multiple. Următorul slide am analizat uh, patru uh, posibile evoluții ale uh, rețelei. Un scenariu este unul care nu prevede prea multe schimbări vis-a-vis -vis de situația actuală. Modelul pe două benzi poate însă să se dezvolte, însă mai mult sau mai puțin respectând același model de afaceri ca și astăzi. Aceasta este a doua variantă. Cea de-a treia este următoare această uh, bandă prioritară controlată devine disponibilă altor furnizori uh, de uh, internet. Al patrulea scenariu este că serviciul end-to-end -end devine posibil pe internet, peste tot. Pentru că asta să se întâmple, interconexiunile dintre operatorii de internet trebuie să presupună anumită calitate care să fie păstrată. Acest model ar putea fi fezabil pe termen lung, însă nu a fost uh, implementat uh, din anumite motive economice sau uh, comerciale, în principal. Acestea sunt acoperite în raport și voi vorbi despre el dacă unii au întrebări legate de acest subiect. Însă, până la urmă, acest scenariu nu a fost pus în aplicare într-o manieră semnificativă până acum. Ceea ce vă demonstrez uh, prin graficul uh, din josul paginii este că sistemele uh, Cisco sunt unele bune, respectă anumite seturi de proiecții. Știți că acestea ne arată cum poate fi gestionat un IP pentru consumatori sau pentru operatori economici se fac anumite estimări care sunt plauzibile și ele demonstrează o anumită creștere, însă nu neapărat o creștere care să implice faptul că uh, lin... banda de internet public uh, practic dispare. Există oricum uh, probleme în fiecare caz. Ne putem gândi cât de probabil este fiecare scenariu sau care sunt preocupările pe care le declanșează. Și trecem la următorul diapozitiv. Avem acum uh, de luat în considerare uh, anumite dorințe relative, adică să vedem care sunt uh, chestiunile care preocupă pe oameni. În ceea ce privește competiția, probabil cel de-al doilea scenariu, cel în care liniile de gestionare a serviciilor sporesc, este scenariul cel mai problematic pentru concurență, pentru că implică faptul că aceste linii nu sunt uh, deschise, ci devin uh, doar dominante. Graficul pe care vi l-am arătat uh, acum câteva secunde nu sugerează că există o preocupare sau îngrijorare pe termen scurt, pe termen lung probleme ar putea fi eliminate. Deschiderea acestor linii de gestionare a serviciilor reprezintă poate un scenariu mai optimist. Ultimul scenariu poate părea puțin exagerat, însă există astăzi uh, situații în care se face uh, distinție între diverse calități uh, ale serviciilor. E vorba despre accesul bitstream. Și aici vorbim despre telefonie pe internet sau uh, televiziune pe internet, care ar putea să profite de acest scenariu. Might be Scenariul care ar fi cel mai atrăgător și pentru consumatori este următorul, cel în care în orice conexiune se ține cont de calitate și este deschisă spre toate rețelele. Acest lucru e posibil de cel puțin 12 ani, însă nu credem că e un scenariu care e foarte posibil. Acestea fiind spuse, acum aș dori să vă vorbesc despre diferențele dintre Statele Unite ale, ale Americii și Uniunea Europeană. În primul rând vom vorbi despre diferențe în structura pieței, apoi despre diferențe între cadrul um, de reglementare și apoi aplicarea diferită a legii competiției. Întâi vorbim despre structura pieței majoritatea gospodărilor din Statele Unite pot să primească internet de bandă largă, fie de la o companie de telefonie, fie de la o companie de televiziune prin cablu. În Europa e mai degrabă o excepție de la regulă acest model. 38% din um, gospodăriile din Statele Unite se conectează la internet prin intermediul cablului cu fibră optică. Adică, telefoniile prin cablu, companiile prin cablu sunt cei mai mari furnizori de internet în Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, mai există și alți furnizori competitivi. Probabil că unii din Europa știți ce înseamnă LLU, Bitstream. Acestea sunt tehnici care sunt folosite în Europa. Adică o companie care are o mare putere pe piață, îi, îi acordă și unei alte companii accesul pe piață. În Statele Unite ale Americii exista această rețetă acum câțiva ani, dar s-a renunțat la ea în ultimul timp și nu se mai prea folosește. Mai puțin din 2 la, de 2% din utilizatori folosesc liniile DSL. Ei au de ales între un furnizor de cablu și unul de telefonie. Aceasta este singura alegere pe care o au americanii. Mulți folosesc și conectarea la internet prin intermediul telefonului mobil. Dar noi credem și există studii care ne sprijină și anume vorbim mai degrabă despre un complement economic. Adică au uh, acest, acest tip de internet ca o adăugire. Și acum să facem o comparație între această situație și situația din Europa. În Europa, structura competitivă este mult mai bogată. Acoperirea prin cablu diferă de la stat membru la stat membru. Așa cum știm toți, sper că știm toți, există Uh, acoperire prin cablu în Olanda, în Flandra, în noi state membre cum ar fi România, Ungaria, Bulgaria, însă în multe alte țări nu există acoperire prin cablu, cum ar fi Italia. O a doua întrebare, o a doua diferență foarte mare are de a face cu ceea ce vorbeam înainte, diferitele tehnologii DSL, Bitstream, acestea sunt niște structuri, structuri ale DSL. Vedeți un grafic făcut de comisie de la al 15-lea raport de implementare. Vedeți că în multe țări o mare parte din aceste linii e oferită de competiție. Există diferențe de la stat membru la stat membru. Unii au o parte foarte mare, alții există internet de bandă largă furnizat de competiție în într-o măsură mare, în altele într-o măsură mai mică. Piețele sunt foarte diferite. Să vedem legislația. Legislația este în parte rezultatul diferențelor de pe piață. În Statele Unite ale Americii nu există conceptul care există aici de putere pe piață și că aceasta este cea care duce la legislație. Aceasta lipsește în Statele Unite ale Americii. În SUA se face o diferență între serviciile de telecomunicație și serviciile de informație. Serviciile de telecomunicații sunt un termen legal și înseamnă livrarea de comunicație printr-o rețea. Serviciile de informație sunt o valoare adăugată la primele, transformare, stocare. În Statele Unite ale Americii, comunicarea prin internetul de, bară, de bandă largă s-a hotărât acum câțiva ani să facă parte din serviciile de informații care nu sunt reglementate. Astfel, competiția a fost afectată. De asemenea, orice obligații de a trata orice tip de trafic în același fel au dispărut. Asta pentru internetul de bandă largă. Ca rezultat, neutralitatea rețelelor a devenit un subiect foarte dezbătut. Pe de-o parte, consumatorii americani erau mai puțin protejați decât cei europeni de competiție. Pe de altă parte, erau mai puțin protejați și din punct de vedere legislativ. pentru că a existat acel set de decizii. Ca rezultat, Comisia Federală de Comunicații în decembrie anul acesta a făcut legislație în ceea ce privește internetul. Primul lucru implementat a fost obligație pentru transparență. Nu e foarte diferită față de cea care există în Europa. Pare a nu fi atât de diferită față de recomandările care sunt făcute în Europa din anul 2009 pentru comunicația electronică. O a doua regulă este cea a neblocării și anume furnizorii de internet de bandă largă nu pot bloca accesul. Aceste regulă se aplică la operatorii de rețele fixe. Însă mai există și versiuni care sunt implementate pentru furnizorii mobili. Ei nu au voie să blocheze accesul pe anumite pagini de internet, să nu blocheze accesul la voce, pe, la telefonie pe internet sau televiziune pe internet. Aceste servicii intră în competiție cu cele oferite de operatorii de telefonie mobilă și ajungem din nou la termenul despre care vorbeam și anume cel al dezvăluirii economice. Nu trebuie să existe discriminare nerezonabilă în felul în care se gestionează traficul. Și cred că va fi foarte greu de definit această discriminare despre care vorbeam. În Europa există dispoziții pentru accesul competitiv și există o, un cadru legislativ diferit. Acesta există încep, din anul 2009, trebuia să fie transpus până ieri. Apare la articolul, s-a stabilit la articolul 8 din directiva cadru că în, că în Europa utilizatorii trebuie să poată să acceseze conținutul pe care îl doresc. Apoi mai există obligație a furnizorilor să îi informeze pe consumatori cum gestionează traficul. Apoi, trebuie să existe un minim a calității serviciilor. Cam atât despre legislație. Acum, uh, legea competiției. În Europa ar putea fi eficientă în ceea ce privește neutralitatea rețelelor, dar nu prea, nu prea este folosită. În Statele Unite nu e eficientă. Acolo spun că, aceast, că legea competiției poate fi folosită în anumite cazuri la tribunal când aceasta este relevantă. Acestea fiind spuse, ajung la recomandări. Cred că acestea nu sunt foarte radicale și nici nu depășesc uh, liniile propuse de comisie. În primul rând, nu credem că ar trebui să existe noi obligații privind neutralitatea rețelelor până când nu avem o perspectivă foarte clară asupra schimbărilor care intervin odată cu legislația din anul 2009. Apoi, credem că cercetare politică și tehnică, acest tip de cercetare ar putea să ajute în ceea ce privește eficacitatea obligațiilor. Calitate, standarde de calitate minimă. Credem că acestea ar trebui implementate doar în momentul în care e nevoie de ele, e nevoie de foarte multe studii în acest domeniu. În al treilea rând, Există unele, unele domenii îngrijorătoare. Unele ar putea să aibă o bază foarte bună, cum ar fi telefonia pe internet și diferențele de taxare. Acestea pot fi studiate în continuare. Pașii următori ce să facem dacă ceea ce s-a hotărât în 2009 nu funcționează? E greu să luăm o hotărâre. Cred că trebuie să așteptăm să vedem care vor fi problemele în viitor. Și cu asta mi închei prezentarea și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Scott Markov, pentru această prezentare. Da. Um, această comisie era cea care se ocupa tocmai de acea, această directivă. Aș putea să spun de asemenea că s-au introdus niște noi măsuri, astfel încât consumatorii să poată să-și schimbe furnizorii mai repede. Există și o inovație în ceea ce privește contractele pentru că, de obicei, contractele erau pe termen lung și ei nu puteau să se bucure de dezvoltările ulterioare ale tehnologiei. Comisia se va ocupa în curând de acest aspect. Așa că acum deschid uh, întrebările pentru 10 minute. Însă, înainte să trecem la întrebări, vreau să spun că avem două grupuri de vizitatori astăzi în sală, cărora le orez bun venit vizitatorii doamnei Lecrip, 20 de uh, vizitatori și și din partea domnului Gărâns, care cred că tocmai a sosit în sală. Dacă folosiți internetul și cred că mulți dintre dumneavoastră folosiți internetul pentru diferite aplicații, atunci aceste prezentări au fost pentru dumneavoastră, iar comisarul responsabil de acest domeniu ni se va alătura și ne va vorbi despre planurile de viitor. Sper că vi se va părea interesant. Întrebări pentru domnul Scott Marcus în legătură cu chestiunile despre care a vorbit. Se ocupă deja de mult, de mult timp. În primul rând, îi voi da cuvântul colegului meu care se ocupă de acest domeniu de mai mult timp. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. De fapt, nici nu am foarte multe întrebări. Prezentarea a fost deosebit de clară sunt, uh, sunt lucruri pentru mine absolut de bun simț. Sunt în special de acord cu aspectul inovării pe care l-ați subliniat ca fiind deosebit de important. Eu, într-adevăr, îl văd ca un aspect absolut central, mai ales dacă ne gândim la consumator. cerințele de informare, standardele minime, într-adevăr, pot să ajute mult la rezolvarea problemelor, însă pentru mine ideea principală ar fi că, de exemplu, următorul Skype european va fi creat de o mică firmă undeva din Europa de care încă n-a auzit nimeni. Însă ce mă îngrijorează este că ne-am putea pomeni în situația în care o firmă mică care nu are succes are acces de plin la internet, dar dacă are succes, dintr-o dată ofer, operatorii telecom vin la ei, le bat la ușă, le spun aveți o afacere tare bună, ar fi mare păcat să vă confruntați cu întârzieri, în conectivitate și așa mai departe. Un astfel de lucru ar putea ucide visul oricărui întreprinzător de a avea succes. Deci, acest lucru mă îngrijorează pe mine. Ce am văzut în cazul Skype? Știți că a început în Europa, în Suedia, și ei s-au confruntat cu astfel de probleme. Și astfel de cazuri tind să devină regula mai curând decât excepția și ar trebui să ne îngrijoreze. N-a fost o întrebare, înțeleg, a fost un comentariu ce am făcut eu acum, însă asta e. Nu, este un comentariu relevant și aș avea și eu de adăugat ceva, pentru că mi se pare că una din chestiunile cruciale în prezent cu care ne confruntăm uh, se leagă foarte mult de această prezentare. La ce mă refer? La aspectul care ține de modelare economică. L-aș fi întrebat pe Marcus uh, cum stă situația în acest punct de vedere care ar fi evoluția modelelor de afaceri. După cum am văzut în prezentare, firme ca Google, mai ales și Yahoo, care câștigă foarte mult din publicitate, se bazează pe operatori în a le transmite mesajul către consumatori. Cei care investesc în astfel de servicii spun, da, da noi ce câștigăm? avem dreptul la vreo parte din veniturile din publicitate, pentru că asigurăm transmisia la un astfel de nivel. Și acesta e și chestiunea cu Skype. Skype e un operator comercial, de fapt, și după cum spunea și dumneavoastră, transmisia de voce ne- are nevoie de o calitate ridicată a semnalului. Și aceste servicii concurează direct cu serviciile oferite de operator, deci avem un model de competitivitate acolo problematic și ați întrebat dacă acești operatori eh, ar putea solicita o taxă pentru serviciile oferite către Skype. Sigur, pe această bază nu ar trebui să fie o, o taxă discriminatorie. Trebuie să, să fie rezolvată chestiunea de autoritățile de reglementare în materie de concurență. Sigur, am putea, am putea fi silit să intervenim pe piață mai activ, pentru că vor fi tensiuni crescânde uh, între părțile interesate la diferitele niveluri pe care le-ați menționat și asta deoarece într-o piață competitivă ideală fiecare ar trebui să câștige în proporție cu eforturile depuse și ar trebui să există și libertatea indivizilor de a intra pe piață cu noi idei, după cum spunea colegul nostru Engstrom. Cred că putem elimina discriminarea prin puterile de care beneficiem și asigurându-ne că există o atmosferă concurențială suficientă. Uh, și cineva care respinge de o anumită firmă poate merge la alta. Însă chestiunea mai largă este dacă va exista o mișcare concertată din partea operatorilor uh, telecom uh, de a-și de a-și suplimenta veniturile și dacă asta nu va fi o provocare la adresa concurenței. Înainte de a îi da cuvântul uh, domnului Scott Markers, dacă alți colegi mai au întrebări, probabil aveți deja destule. Însă e interesant că și eu și Cristian am ridicat probleme similare. Categoric, așa stau lucrurile, au fost uh, întrebări uh, foarte bine țintite. Uh, îngrijorarea pe care ați exprimat-o este legitimă. Și anume, dacă rețeaua este practic un fel de portar, atunci se poate, poate ridica obstacole în calea inovației. Există operatori care, probabil, sau firme care nu, nu au garanția că vor putea intra pe piață. Există, probabil, film, firme care n-au reușit să depășească faza de proiectare cu ideile lor noi. În ceea ce privește taxele percepute de operator pentru servicii, chestiunea este deosebit de complexă. Pe de-o parte, nu putem spune că operatorii nu câștigă. Fiecare operator este plătit de consumatorul sau de uh, uh, serviciul pe care îl transmite. Însă, chestiunea ridicată de operator este dacă pot câștiga și de pe alte segmente ale pieței. Dacă vă aduceți aminte, în prezentarea mea se vedeau doi prestatori de servicii. Unii prestau servicii către consumatori, alții către operatori de website-uri și așa mai departe. Ar putea fi firme diferite. Deci cel care mi oferă mie un serviciu broadband nu are neapărat un contract cu Google și Yahoo. S-ar putea să aibă, dar s-ar putea să nu aibă. Și în multe cazuri astfel ne-am putea, confrunta cu o solicitare de plată către o parte cu care nu ai o relație contractuală. Uh, în ceea ce privește tarifele pentru Skype, uh, ne am discutat cu Skype în, când, când Berek și Beiu, Organizația Consumatorilor, au ridicat aceste probleme, au discutat cu Skype, pentru că a fost una din cele mai îngrijitoare probleme care au apărut în Europa în, în ultimul timp. Aproape că a devenit un motiv uh, serios de îngrijorare. Dacă ne gândim la ideea uh, operatorului de, inter- de, de, de broadband solicitând o taxă de la consumator, aici nu sunt probleme de concurență. Încă o dată, e vorba de a face o distinție între preț și, pentru preț și calitate. Cer, cer mai mult bani pentru a oferi un serviciu mai rapid. Asta e perfect normal. Situația se complică atunci când vor să taxeze cealaltă, celălalt segment al pieței. Un alt lucru care cred că interesează pe mulți dintre colegii noștri și l-ați menționat în parte, se referă la blocaje și la sistemul peer-to-peer. -peer. Am avut deja discuții destul de aprinse când am analizat pachetul Telecom în legătură cu încălcarea dreptului de autor. Și acest trafic de la utilizator la utilizator și blocarea lui au fost adesea menționate în legătură cu neutralitatea netului. Primul caz de, de acest gen în Statele Unite a, a avut loc pentru că unul dintre operatorii de rețele au spus că acest trafic utilizator la utilizator nu este un serviciu căruia să dăm prioritate, pentru că solicită multe resurse, așa că vom încetini acest transfer, deci o să-i dăm un nivel de calitate inferioară. Ce a fost, atunci a, s-a ridicat chestiunea neutralității netului. E un aspect pe care nu l-ați acoperit în detaliu, însă m-ar interesa cum evaluați viitorul din acest punct de vedere și asta ne aduce și la o serie de alte chestiuni care urmează să se facă simțite în viitorul apropiat. Cred că mulți dintre dumneavoastră sunteți utilizatori de internet și Știți probabil că s-a încercat să dea mai multă răspundere, mai multă răspundere operatorilor de internet în legătură cu traficul ilegal care are loc pe rețele. Aceste chestiuni tind să devină una singură și se înscriu în dezbaterea privind neutralitatea netului. Deci v-aș întreba cum vedeți lucrurile. Există vreo șansă să se rezolve această situație sau ne va bântui veșnic Uh, ca să fiu sincer, am încercat să nu includ în raport aceste chestiuni. M-ați prins. În Statele Unite, regulile se referă la capacitatea de a primi conținutul legal pe care îl, îl preferi. Uh, e important să ținem minte că nu tot traficul dintre utilizatori, utilizator la utilizator, încalcă drepturile de autor. Există foarte mult astfel de trafic care este perfect legitim. Motivul pentru care Comcast în Statele Unite a avut probleme a fost eh, evident legat de faptul că au intervenit în schimburile de, dintre un utilizator și altul. Însă ce au făcut ei au fost practic să blocheze uh, traficul pe segmentul de upload și nu și-au informat clienții că fac acest lucru. Și au negat încă, ace- au negat în plus acest lucru când vestea a ajuns la presă. Deci se ridică alte probleme aici care nu sunt neapărat legate de drepturile de autor. În opinia mea, Sigur, nu m-am gândit foarte mult la acest aspect, dar dacă pornim de la premiza că discriminarea în funcție de calitate poate fi legitimă atâta timp cât se face pentru un, într-un temei valabil și consumatorii sunt informați, atunci putem gândi că uh, componenta upload în schimbul utilizatorului utilizator nu are nu este legată atât de mult de factorul timp ca și în alte cazuri, cum ar fi e mail de exemplu, sau transfer voce. Deci este oarecum uh, justificat, nu neapărat problematic, să le aloci o prioritate mai redusă. Însă când e vorba de blocare totală, atunci da, într-adevăr, se pot ridica semne de întrebare. Uh, eu vă tot întreb pentru că se pare că niciunul dintre ceilalți colegi mei nu intervine și doamna comisar este pe drum, n-a sosit încă. Vreau să profit totuși de prezența noastră aici și aș avea o altă întrebare. și sper că avem uh, mulți utilizatori de internet de față. Vorbeați despre definițiile neutralității netului chiar la început și spuneați că anumiți oameni consideră că neutralitatea netului înseamnă și citesc din prezentarea noastră că tot traficul de pe net este tratat în mod egal, indiferent de conținut, sursă sau destinație. Însă, apoi, imediat ați negat acest lucru și ați spus că niciodată lucrurile n-au stat așa pe internet. Și prin urmare, ideea că tot traficul este tratat în mod egal este un concept absolut teoretic. Pe de altă parte, sunt mulți lobbyiști care semnalează acest lucru și spun că doresc, într-adevăr, ca în viitor traficul să fie complet, tratat complet egal. Și solicită legi în acest sens. M-ar interesa să aflu ce opinie aveți în acest sens și în contextul acestui raport. Însă, mi se pare că, că ar, ar fi o chestiune absolut esențială dacă ne gândim și la răspunderea care ne vin nouă ca legislatori. Atât din punct de vedere tehnic și economic, în opinia mea, a doua definiție e, este una care se concentrează pe un singur punct o anumită diferențiere și discriminare este valabilă și are, are beneficii pentru consumatori dacă nu este asociată cu discriminări anticoncurențiale. În literatură și în presă s-a spus că internetul aderă la un principiu numit end-to-end -end și nu a priorita- stabilit priorități niciodată, însă asta înseamnă să, să ignori istoria și antecedentele. prioritizarea a fost de la început, din 91, o componentă a specificațiilor pentru internet. Și dacă ne uităm la rețelele anterioare, primele stații de transfer au fost construite de o firmă la care lucram și eu, în 1969. Cercetările, practic, au început în 1973 la Universitatea din California, rețeaua de acolo. Deci, ideea că aceste calitatea serviciilor și diferențiere pe studiul calitativ nu are nimic de a face cu internetul, este eronată, s-a făcut de la început. Uh, și în serviciile pentru armată se vede acest lucru. Noi aveam astfel de servicii în Statele Unite pentru armată în anii 80, 90 și avem exemple clare de prioritizare a uh, vitezelor de transmisie. Deci să spui că lucrurile n-au stat așa înseamnă să distorsionezi istoria și și din punct de vedere economic se poate argumenta foarte bine ideea că stabilirea unor priorități se justifică pentru anumite tipuri de trafic, atâta timp cât, sigur, o faci într-un mod non-discriminatoriu și perfect justificat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă mulțumesc și eu foarte mult pentru studiul prezentat. Este un studiu extrem, extrem de lizibil. Eu sunt interesat direct și presupun că și mulți dintre colegii prezenți aici. Am dat o copie și doamnei comisar Cred că domnia sa ar vrea să o ia acasă și să o citească peste weekend. Cel puțin rezumatul, dacă nu întregime. Însă aș spune că în concluziile studiului nostru sprijinim practic și concluziile dumneavoastră și concluziile summitului privind neutralitatea netului la care am participat unii dintre noi în, uh, recent. Deci a fost foarte, foarte bine să avem această informare preliminară înaintea sosirii dumneavoastră. Deci, Scott Marcus, vă mulțumim foarte mult și cred că meritați o rundă de aplauze pentru eforturile depuse. Stimați colegi, trecem mai departe. Să dăm cuvântul domnului comisar Nelly Cross, care a mai fost în comisia noastră. Ne bucurăm să vă avem aici alături de noi veniți să ne vorbiți în contextul discuțiilor pe care le-am avut cu, cu, comi, cu ceilalți comisari în această săptămână. Am văzut pe domnul Semeta și pe domnul Dali, am discutat despre pașii următori și agenda viitoare de lucru. Avem o copie a unora dintre inițiativele pe care le veți menționa astăzi. Colegii au primit această copie. Deci îmi face o plăcere deosebită să vă dau cuvântul întâi pentru o prezentare și apoi pentru răspunsul la întrebările puse de membrii comisiei. Thank you so much. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. E o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi uh, aici cu dumneavoastră. Prezența mea aici îmi dă impresia că putem uh, schimba opinii și că aș putea să primesc anumite contribuții la care să reflectez ulterior din partea dumneavoastră. Înainte să intru în lunga listă de subiecte pe care voi aporta, aș dori să spun că am uh, participat uh, ieri la Paris la uh, întâlnirea G8 și aș dori să vă spun că Reuniunea a fost uh, foarte interesantă și mi-am dat seama că foarte multă lume, eurodeputație, comisie și așa mai departe, uh, sunt interesați uh, de agenda digitală, de chestiunile legate de internet. Chiar și președintele Sarkozy a inclus în agenda de priorități a G8 acest subiect. Practic, se sublinează faptul că noi suntem implicați um, în fiecare zi în relațiile cu uh, părțile interesate uh, pentru a putea face să sporească economia digitală. Până la urmă ne respectăm uh, angajamentele din agenda digitală. Acest lucru este fascinant pentru mulți care sunt aici la Bruxelles sau care fac care au parte la reuniunile dumneavoastră ca eurodeputați. E fascinant cum se implică oamenii uh, Uh, în acest subiect și cum analizează mizele pe care ele presupune în acest uh, uh, moment, acum când asistăm la atâtea schimbări în societățile noastre și acum când ne gândim la rezolvarea multor probleme economice. Momentul este foarte important, fără niciun dubiu, pentru viitorul de comunicațiilor în Europa, acum normele revizuite tocmai au intrat în vigoare. Este unul dintre um, acele subiecte Eh, care trebuie eh, menționate. Sunt recunoscătoare Comisiei pentru că ne-a ajutat eh, să îmbunătățim cadrul de reglementare care să asigure o continuitate a principiilor pe care se bazează și care va putea să stabilească anumite dispoziții pentru a face față provocărilor viitoare. Sarcina noastră este dacă îmi permiteți spun acest lucru, e să monitorizăm transpunerea acestui cadru de reglementare de către statele membre și aceasta este principala noastră activitate pentru acest an. Ehm, raportul de anul acesta privind progresele înregistrate pe piața telecomunicațiilor se va axa fix pe acest subiect. După adoptarea acestei agende digitale, Comisia s-a decis să-și modifice uh, structura tradițională de raportare pentru cel de-al 16-lea raport uh, de evoluții, care va uh, fi emis în curând și um, în acest context va veni cu un tabel de scoruri pentru agenda digitală. Aceste documente legate unde celălalt vor fi publicate la sfârșitul lunii. Deocamdată doar trei state membre au uh, încheiat toți pașii înspre o implementare totală a um, acestui cadru. Majoritatea statelor membre se apropie de această finalizare, dar câteva însă se confruntă cu um, întârzieri. Patru state sunt chiar întârziate. Am spus anterior și o mai spun o dată, nu vom ezita să lansăm proceduri de încălcare pentru neconformitatea cu uh, acest cadru, dacă acesta nu este bine transpus. Uh, însă, până la urmă, vom uh, face aceste încercări doar pentru a alinia statele care se află în întârziere cu cele care deja și-au îndeplinit obligațiile. Sperăm că vom avea succes cu acest demers. Probabil sunteți conștienți de faptul că recent uh, am publicat comunicarea noastră legată de neutralitatea internetului. Este un document foarte important uh, și uh, faptele ne-au parvenit de pe urma unei consultări publice și de pe urma unui summit uh, între Parlament și uh, Comisie, uh, în care Comisia dumneavoastră a jucat un rol important. Comisia va fi vigilentă pentru a se asigura că noile norme de telecomunicații legate de transparență, calitatea serviciilor și abilitatea de a schimba operatorii sunt aplicate într-o manieră care să asigure faptul că principiile legate de deschiderea și neutralitatea internetului sunt respectate. Comisia a solicitat BEREC să Uh, dezvoltă un exercițiu uh, de investigație în legătură cu chestiuni cruciale pentru a asigura uh, un internet deschis și neutru. Și aici aceștia se vor axa și pe analiza barierelor în calea schimbării operatorilor, blocarea sau tulburarea traficului pe internet și așa mai departe. Comisia va publica până la sfârșitul acestui an acest studiu al BEREC și um, va uh, include în acest studiu orice incident legat de blocarea sau perturbarea uh, traficului pe internet. Vom uh, veni și cu inițiative legislative în acest sens, dacă acestea sunt necesare. Acum, serviciile universale. În contextul benzii largi, Um, acest uh, subiect uh, a, fost, uh, a făcut obiectul unei consultări publice anul trecut. Este un alt subiect important asupra căruia trebuie să ne axăm pentru a găsi un echilibru corect între diversele interese publice și politice. Cred că raportul, proiectul de raport al IMCO în legătură cu serviciile universale și 112 uh, pe care l-ați votat uh, uh, ieri, am primit această informație, a reușit să obțină acest echilibru. Mai târziu în acest an intenționez să raportez în fața Parlamentului și Consiliului rezultatele consultării publice și apoi vom vedea cum intenționează Comisia să stabilească reguli legate de serviciu universal care să Uh, se aplice în uh, mediul benzii largi. Până la urmă am reușit să reconsolidăm uh, obligațiile legate de serviciile de uh, urgență. Am consolidat informațiile de la nivel local și asta pentru că cetățenii trebuie să aibă acces larg la serviciile de urgență. Mai mult decât atât, progresele tehnice uh, Uh, vor fi destul de limitate dacă oamenii pur și simplu nu știu uh, că acest serviciu există. Dacă nu știi, atunci uh, nu poți folosi serviciul. Avem, practic, o cifră șocantă aici. Doar unul dintre Uh, unul din patru cetățeni europeni știe că poate să sune la 112 pentru orice caz de urgență în orice stat al Uniunii Europene. Această situație trebuie să se schimbe, pentru că altfel uh, pur și simplu lucrurile nu funcționează. Noi nu ne putem juca cu viețile oamenilor și uh, uh, această informație trebuie transmisă. Aș dori să menționez pe scurt uh, apelurile electronice. Practic, ne dorim să introducem un serviciu de uh, uh, apeluri electronice în Europa, care să se bazeze pe numărul 112. Aceasta ar putea fi o măsură care să reducă numărul uh, accidentelor uh, uh, cu fatalități, accidente rutiere și gravitatea accidentelor. Aceasta este o prioritate a Comisiei. Aceasta va fi una dintre uh, cele trei uh, mari propuneri uh, legislative uh, care uh, va fi uh, practic uh, implementată începând cu 2015 pentru omologarea de tip a vehiculelor. Acest uh, subiect este important pentru comisia dumneavoastră, la fel ca și un altul, și anume roamingul. Roamingul contează pentru uh, uh, oameni de afaceri, pentru turiști și mai mult decât atât pentru cei care consideră că Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru interesul comun. Normele existente deocamdată au protejat consumatorii, dar nu au abordat elementul cheie al problemei și nu au adus concurența pe care ne-o uh, dorim sau scăderea prețurilor. Acum uh, dorim să uh, rezolvăm preocupările legate de concurență, deci trebuie să luăm măsuri. E clar că mă gândesc la o abordare hibridă aici. Aceasta ar avea anumite elemente structurale care să promoveze intrarea pe piață și care să stimuleze uh, numărul de opțiuni lăsate la latitudinea consumatorilor și uh, care să fie stabile în timp am avea nevoie de anumite garanții pentru uh, o anumită perioadă în care remediile structurale ar uh, deveni eficiente sau uh, s-ar aplica efectiv. Sunt sigură că sunteți gata să adoptați această propunere până în vară. Aș dori să mulțumesc acestei comisii și președintelui său uh, pentru uh, susținerea raportului ITRE legat de strategia de bandă largă a comisiei, care va fi uh, votată în curând. Sunt de acord că aici trebuie să păstrăm interesul consumatorilor în centrul eforturilor noastre. Ar trebui să creăm stimulente pentru investiții, precum uh, um, inițiativa uh, creditelor de uh, proiect, obligațiunilor de proiect, prezentată pe 28 februarie. Ne gândim de asemenea nouă facilitate pentru o rețea a uh, viitorului în domeniul transportului, energiei și în domeniul uh, telecomunicațiilor și internetului, inclusiv uh, în domeniul benzii Analizăm aceste uh, lucruri, uh, am organizat seminarii la nivelul comisiei și uh, cu toții susținem această idee. Prin urmare, va exista un proces oficial de luare a deciziilor în acest context cât de curând. Ne gândim la o contribuție substanțială a Uniunii Europene în acest sector uh, și considerăm că am trebuit să obținem de 6 până la 15 ori uh, aceeași sumă uh, din alte surse și asta pentru a acoperi orice lipsuri financiare până în 2020. Rolul benzii largi în Europa este uh, critic pentru dezvoltarea serviciilor uh, de telecomunicații și internet și uh, acest element este subliniat și de către cetățeni. Beneficiile acestui domeniu sunt multiple, dar problemele trebuie rezolvate. Acest lucru este cu atât mai stringent uh, uh, pentru uh, serviciile de guvernare economică, care ar, au potențialul de a crea eficiență și care pot să capaciteze cetățenii și întreprinderile. De aceea, planul nostru de acțiune pentru 2011-2015 a fost elaborat pentru a face sectorul public european mai agil și mai puțin împovărător pentru întreprinderi, Uh, ori acest plan în același timp viza uh, consolidarea pieței unice. De aceea este uh, atât de important. Dezvoltarea unei piețe unice digitale este, de asemenea, un element cheie al preocupărilor noastre. O piață integrată în totalitate pentru comerțul electronic este în inima acestei viziuni. De aceea Trebuie să vă mulțumesc pentru contribuția pe care am primit-o din partea Comisiei IMCO și a grupului său de lucru pe comerț electronic. Am studiat raportul pe care l-ați elaborat uh, pentru rezoluția de pe 21 septembrie 2010 uh, și cred că uh, se aliniază perfect ambiției agendei digitale pentru Europa. Voi lua această contribuție în considerare ca fiind uh, o contribuție valoroasă pentru uh, revizuirea pe, uh, la jumătatea mandatului a agendei digitale prevăzută la finalul 2012. O altă inițiativă ICT care îmi este mie dragă este sănătatea electronică. Ea vizează interesul direct al cetățenilor, unește sinergiile pieței unice și um, dă viață beneficiilor ICT voi intenționa să uh, propun măsuri în 2012 în legătură cu un set minim uh, și comun de date ale pacienților pentru interoperabilitatea uh, registrelor pacienților. Acestea ar putea ajuta personalul medical să obține date importante în legătură cu pacienții din alte state care sunt implicați într-un accident sau care au nevoie de uh, tratament în afara țării de origine. De asemenea, pilotăm un proiect uh, legat de îmbătrânire activă și sănătoasă, care propune utilizarea tehnologiei pentru a îmbunătăți calitatea uh, vieții uh, vârstnicilor și um, celor care îi îngrijesc, care vizează stimularea durabilității sistemelor de îngrijire și care vizează în același timp crearea de noi oportunități în Europa. Aici am putea include elemente precum monitorizarea um, echipamentelor folosite în tratarea bolilor cronice, a prevenirii și uh, asistării. Um, acestea sunt doar câteva proiecte uh, ICT uh, care pe mine mă încântă. Oricum suntem disponibili în viitor pentru um, și al, alte asemenea proiecte. Cu toate acestea, aș dori să mă mai refer și la alte aspecte. Și anume, cetățenii ar trebui să se simte în siguranță să folosească toate aceste sisteme. Um, ar trebui să se poată identifica uh, toate aceste uh, proiecte. Ca și internetul, toate aceste servicii trebuie să opereze așa cum trebuie la nivel transfrontalier. Având în minte acest obiectiv, uh, sectorul privat și uh, public solicită astăzi uh, o identificare electronică pentru a asigura un acces sigur la serviciile lor pe internet. Dar aceste servicii se lovesc de greutăți la granițe. De aceea intenționăm să propunem un temei juridic pentru ca statele membre să poată să um, accepte uh, documente de identificare electronice din partea altor state membre. Vom completa uh, și directiva uh, cu privire la sănătura electronică în 2012. Aceste inițiative au fost identificate ca um, lipsind din legea pieței unice și uh, în acest sens am uh, primit 450 de răspunsuri la uh, procesul nostru de consultare. Ori procesul va continua și în iunie cu o adunare pentru a agenda digitală la care sperăm să puteți lua parte. Este un element esențial, o întâlnire minunată și este ocazie să schimbăm informații. Până la urmă putem discuta și uh, elemente concrete la aceste reuniuni. Unii dintre dumneavoastră deja sunt implicați în mod uh, activ în organizarea acestui eveniment uh, major care va mobiliza resurse și idei pentru o lungă listă de acțiuni. În același timp, se va stimula aceleași oferta de noi servicii și cu toții am înțeles importanța accesului la internet. Comisia va face propuneri bazate pe o revizuire a opțiunilor care ne vor permite să uh, înțelegem că uh, site-urile internet și cei care furnizează uh, internet uh, o fac uh, într-o manieră accesibilă și asta până în 2015. Trebuie să găsim cele mai bune opțiuni politice și aici ne gândim chiar și la legislație care să uh, fie bine implementată într-o manieră armonizată pentru a asigura un acces facil peste tot în Uniunea Europeană. Practic, uh, e uh, o continuare a eforturilor de ani de zile a Uniunii Europene de a îmbunătăți accesul la uh, aceste servicii. Împreună cu planurile noastre de guvernare economică încercăm să um, găsim un anume impuls pentru a proteja chiar și persoanele cu dizabilități. Internetul nu este accesibil tuturor așa cum ar trebui să fie. Însă, acum punem la punct măsurile adecvate pentru a um, rezolva această problemă. Știu, domnule președinte, că uh, cu toții uh, suntem preocupați de uh, amenințările la cibersecuritate. Luăm măsuri și aici, atât la nivel european, cât și dincolo de acest nivel. E nevoie de acțiuni urgente pentru a completa propunerea legislativă cu privire la ENISA, rețeaua europeană de informare și agenția care supervizează această rețea. Lucrăm în, de aproape cu statele membre pentru a asigura o implementare a planului nostru de acțiune cu privire la protecția infrastructurilor critice de informații. De asemenea, am stabilit o cooperare apropiată cu partenerii noștri americani ca parte a grupului de lucru dedicat cibersecurității și ciberinfracțiunilor. Am avut reuniuni interesante cu omologii noștri americani și împreună cu uh, colega mea uh, Cecilia Malmström uh, abordăm acest domeniu, care ține mai degrabă de competența dânsei. Facem toate astea pentru a găsi anumite măsuri concrete și pentru ca în noiembrie să reușim să venim cu o listă de decizii care trebuie luate. Până la urmă, un alt aspect important care trebuie menționat aici este standardizarea. Un număr uh, important de standarde folosite astăzi în legătură cu uh, tot felul de dispozitive care au uh, legătură la internet nu sunt standardizate la nivel nu sunt standarde europene. Ce înțeleg eu prin asta? Ele nu sunt emise de o organizație de standardizare europeană și aici vorbesc despre uh, uh, standarde uh, emise de anumite foruri sau consorții. Trebuie să garantăm că aceste standarde pot fi uh, ușor utilizate în Europa, de exemplu în domeniul achizițiilor publice, dar uh, și în uh, activități politice și legislative. Nu toate forurile și consorțiile din lume sunt relevante pentru piața informațiilor și telecomunicațiilor și nu toate dintre acestea acționează într-o manieră transparentă. De aceea, reforma din domeniul standardizării va asigura uh, că aceste standarde vor fi selectate pentru a fi utilizate în achizițiile publice europene, cât și în legislația și politicile europene. Practic, vom avea un uh, set strict și sigur de uh, norme. Această propunere de reformare a legislației privind standardizarea va avea loc în viitorul apropiat. Acesta va fi standardul Procesul va fi unul deschis și transparent și acesta va fi coloana vertebrală a internetului de astăzi și va defini internetul de mâine. Și dați-mi voie să închei, domnule președinte, să vedem cum va arăta viitorul tehnologiei informației. Știu că acest subiect este unul foarte important. Luni am organizat o masă rotundă cu părțile interesate. A fost o discuție fascinantă. Am lansat o consultare publică pentru a avea o strategie în ceea ce privește cloud computing în Europa până la sfârșitul anului. Eu cred că asemenea abordare, invitarea tuturor celor implicați și faptul că uh, le-am cerut să ne spună care sunt ideile lor, cred că aceasta este metoda pe care trebuie să o abordăm. Trebuie să le dăm oportunitatea să vorbească, să vină și ei cu inițiative și să ne spună ce cred ei că e cel mai important și apoi să facem o combinație cu ceea ce ne dorim noi să facem. Următoarea generație în ceea ce privește tehnologia informației și cloud computing va duce la posibilități foarte importante în ceea ce privește colectarea datelor, schimbul de date sistemele vor avea chiar și capacitatea de a lua decizii în mod automat. Folosirea datelor și folosirea sistemelor ne poate ajuta să construim o societate mai ecologică și mai bună, dar nu dacă cetățenii au impresia că noi uh, creăm un adevărat coșmar orvelian. Ne confruntăm cu o complexitate crescută, cu interconectivitatea. Acestea nu vor fi întotdeauna suficiente pentru a ne asigura că sunt respectate toate reglementările în ceea ce privește dreptul la intimitate și alte asemenea îngrijorări. Aș dori să văd soluții de soft care îi ajută pe cetățeni să se deconecteze temporar sau pentru totdeauna de la o rețea. Acest lucru ar putea permite de, activarea datelor odată ce un produs a fost achiziționat dintr-un magazin online. Aceste idei sunt acum discutate și de membrii grupului de experți intitulat Internet of Things care a fost aluat ființa anul trecut. V-am spus ceea ce am făcut, v-am spus ce am făcut noi până acum, ce facem în prezent și aștept să văd ce idei aveți dumneavoastră în, acest, în legătură cu acest set de inițiative. Abia aștept să încep să mă ocup de toate acestea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru aceste inițiative foarte importante. Această comisie, așa cum probabil v-ați dat seama, este foarte implicată în, în ceea ce privește aspectele legate de protecția consumatorilor. Data de implementare este la o zi după implementarea pachetului Telecom. Ne dorim ca cetățenii să se poată folosi de drepturile pe care le-am incorporat în directiva în ceea ce privește drepturile utilizatorilor. Ne bucurăm să vedem că într-adevăr au fost puse în practică. Noi dorim să ne asigurăm că veți continua aceste acțiuni Trebuie să ne asigurăm că există niște praguri, niște standarde foarte clare în ceea ce privește consumatorii. Transparența, termenii contractului, toate acestea sunt elemente foarte importante pentru a avea o piață dinamică. Voi fi primul care voi pune o întrebare acum, în calitate de raportor, iar după aceea vom uh, trece la prima rundă de întrebări, când vor pune întrebări raportorii care se ocupă cu documente în acest domeniu. Domnul Arias, de exemplu, este din nou alături de noi și țin să-i mulțumesc pentru ceea ce face în grupul de lucru privind piața digitală unică. Doamna Rapti este cea care a redactat un raport foarte important pe care l-am votat în comisie în unanimitate ieri. Văd că ați ținut cont deja de o parte din recomandările dumnea ei. Domnul Arias, domnul Roșfort, apoi doamna Rapti, iar apoi va avea loc o a doua rundă de întrebări. Mai dorește cineva să fie trecut pe listă? Atunci, domnul Arias, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă Crăs. Mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Uh, am ascultat prezentarea pe care ne-ați făcut-o astăzi. Ne bucurăm că v-ați asumat rolul de lider pentru această nouă eră digitală în care trăim. În primul rând, aș dori să vă spun că eu am făcut tot ce mi-a stat în putință astfel încât să fac parte din grupul de lucru. Știu că nu ați putut să fiți alături de noi în cadrul grupului, dar uh, contribuțiile făcute de direcția dumneavoastră generală ne-au ajutat foarte mult. De aceea doresc să vă mulțumesc pentru eforturile depuse și aș dori să vorbesc despre formula care ați participat în Franța. Cred că e o inițiativă minunată și o inițiativă foarte importantă. Așa cum ați spus și ieri, cred că trebuie să fie foarte clare regulile jocului, iar aceste reguli ale jocului trebuie să fie globale, pentru că și internetul e global și nu local. Așa cum ați spus, regulile ar trebui să-i descurajeze pe oameni în a mai întreprinde activități ilegale. Am vorbit despre nevoia de a-i educa pe oameni încă de timpuriu în ceea ce privește această eră digitală. Avem multe oportunități la dispoziție și trebuie să învățăm să ne folosim de ele. Să putem să ne folosim de potențialul global, un subiect despre care ați vorbit. Aș dori să știu dacă Comisia ia vreun fel de inițiative în ceea ce privește educația, încă de la o vârstă fragedă și care ar putea să fie aceste inițiative. Vă mulțumesc. Domnul Rochefort. Présidente, Malcolm Harbour vient de faire Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Domnul Malcolm Harbour tocmai a vorbit despre soluționarea alternativă a litigiilor online. E ceva de care trebuie să ne ocupăm cât de repede. Ea vine ca o completare la soluționarea alternativă a litigilor. Acest sistem există și există 765 de modele. În schimb, pentru varianta pe internet trebuie să recuperăm. Cred că acest aspect e foarte important în cadrul legii pentru piața unică aș dori să accentuez faptul că ambele inițiative, vorbim de o directivă și un regulament, acestea sunt interconectate, trebuie să se ocupe de ce îi interesează pe cetățeni. Ce îi interesează? O soluție la problemele lor, indiferent de tehnologia care a fost folosită pentru a se ajunge la rezolvarea problemei. Și ajung la a doua întrebare publicarea în 2012 a codului privind drepturile în mediul online. Folosirea unui asemenea cod nu este suficientă, nu garantează că cetățenii își vor cunoaște drepturile. Deci ce veți face în ceea ce privește publicarea și răspândirea acestor informații? Ați spus pe timpul prezentării dumneavoastră că observăm o explozie în ceea ce privește folosirea e-guvernanței, e-sănătății și așa mai departe. Așa că ar fi foarte interesant pentru noi ca drepturile în mediul online să fie împărțite pe diferite teme. Cred că ar trebui să existe ceva special pentru drepturile consumatorilor pe internet și drepturile întreprinderilor mici și mijlocii pe internet. Vă mulțumesc! Au fost niște idei foarte bune, spune domnul președinte. Acum are cuvântul doamna Rapti. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Doamnă Crăs, m-a bucurat foarte mult să vă aud vorbind despre numărul de urgență 112. Cum spunea și domnul președinte mai devreme, am votat asupra raportului în comisia noastră. Un punct foarte important în acest moment. Acest raport a venit după o perioadă de muncă intensă, dar și cu o colaborare foarte strânsă între raportorii din umbră din toate grupurile politice. Mulți colegi și-au adus contribuția la acest raport. Aș mai vrea să spun și că secretariatul și asistenții noștri au fost foarte implicați. Vă spun toate acestea doar ca să vă puteți forma o imagine în ceea ce privește importanța care, pe care am acordat-o acestui număr de urgență 112. De aceea am investit atât de mult timp și atât de mult efort. Acestea fiind spuse, vă bucurați de sprijinul nostru de plin și m-ar interesa să știu în detaliu ce doriți să faceți pentru a continua această muncă. Și apoi, dacă aș, aș putea să trec acum la siguranța pe internet. Și noi ne ocupăm de acest domeniu. Există chestiuni um, legate de securitate care sunt legate și de agenția ENISA, mai ales când vorbim despre atacuri cibernetice. Mulțumim! Acum o voi ruga pe doamna comisar să răspundă la acest prim set de întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule raportor Harbour, pentru întrebări. Sunt recunoscătoare pentru toată munca depusă de raportor și de raportorii din umbră. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase spuse despre serviciile mele, însă să fiți conștienți de faptul că cu toții ne aflăm la dispoziția dumneavoastră atunci când ne ocupăm de chestiuni comune. Chiar dacă abordările sunt câteodată diferite, nu înseamnă că nu putem colabora foarte bine. Vorbind despre telecom, Cred că e o coincidență că ne aflăm la o zi după adoptarea pachetului, dar probabil exact așa ați planificat această reuniune de astăzi. Ați menționat transparența și cred că e un aspect foarte important și e neapărat nevoie ca oamenii să știe că au posibilitatea și de a schimba furnizorii. Însă vorbim de transparență. Ce e nou în acest domeniu? Există informații mai bune în ceea ce privește informațiile de furnizare acum. Se include aici și calitatea serviciilor, accesul la serviciile de urgență și mai există și condiții care limitează accesul la servicii sau aplicații. Există diferite metode de limitare a traficului, condiții de reînnoire și așa mai departe. Toate sunt foarte importante, dar fără transparență nu se poate. Însă, trebuie să știm cum putem să luăm decizii. Trecerea de la un sistem la altul se poate face într-o zi de lucru. Contractul inițial nu trebuie să depășească 24 de luni, însă utilizatorii pot să ceară un contract de maximum 12 luni procedurile de încheiere a contractului nu trebuie să îi descurajeze pe consumator să își schimbe furnizorul. Câteodată așa stau lucrurile, așa că trebuie să fim foarte atenți. Raportorul Rockford codul drepturilor uh, pe internet până în 2012. E nevoie de construirea unei încrederi în mediul digital. Există acum o lipsă de încredere în ceea ce privește internetul și aceasta poate duce la o încetinire a economiei pe internet. Am început deja să muncim la un set de reguli simplificate trebuie să inspirăm încredere. Asta pentru a putea promova o mai mare folosire a serviciilor online. Dacă spunem că trebuie să, ca mai mulți oameni să folosească internetul, atunci încă vorbim despre 27-28% dintre cetățenii europeni care nu au folosit niciodată internetul. Până la urmă e la latitudinea fiecăruia, însă ar trebui să fii conștient ce îți lipsește, la ce nu poți să ajungi dacă nu te folosești de această nouă tehnologie. Așa că trebuie să luăm măsuri pentru ca oamenii să aibă mai multă încredere în mediul online. Există deja un ghid online pentru consumatori și utilizatorii de internet, iar acolo le sunt explicate obligațiile și drepturile sub formă de întrebări frecvent adresate. Domnul raportor Arias, încă o dată vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Despre ce vorbim? Ieri m-a fascinat următorul lucru. S-a anunțat că va exista o inițiativă foarte mare în ceea ce privește pregătirea unei unei noi inițiative, un tabel pentru toate statele membre. De acest lucru se ocupă că faptul că președinția G8 a discutat acest subiect îmi dă un sentiment foarte bun. E bine că există o discuție astăzi. Până la urmă, e o chestiune pe care nu o putem ignora. Trebuie să fie foarte clar de ce ne dorim să ajungem la scopurile uh, UE 2020. Trebuie să facem acest lucru fără agenda digitală, fără instrumente. Ei, așa ceva nu se poate. But, um, I'm highly um, interested in un lucru care mă interesează în mod deosebit se aliniază cu punctul de vedere exprimat și de dumneavoastră, și anume să detaliem regulile jocului. Trebuie, într-adevăr, să spunem lucrurilor pe nume și să ne hotărâm. Eu, personal, sprijin o abordare pragmatică, deci să reglementăm situația la nivel pragmatic. Pragmatic înseamnă aici să ținem cont de realitate. Nu reglementăm principii abstracte. Sunt regulamente care pur și simplu nu au niciun efect și avem destule, oricum, în fața noastră alte lucruri de rezolvat ca să nu mai pierdem vremea și cu așa ceva. Să creăm legislație ineficientă. Foarte interesant discursul domnului Murdoch. Dacă nu l-ați citit, citiți-l. Aș spune că a fost cel mai fascinant discurs Sigur, vorbește de educație și de tineretul nostru. de generația de care ne ocupăm și mai mult de atâta. După cum spuneam și înainte, domnule președinte, generația care ne consiliază în acest portofoliu. La mandatul anterior am vorbit cu un profesor vârstnic pe care l-am rugat să-mi fie consilier, însă în cazul de față situația s-a schimbat. Am nevoie de tineri. Am deja câțiva într-un fel de consiliu consultativ al tinerilor. Și treptat devin tot mai tineri decât mă gândisem eu inițial. Chiar și un copil de 12 ani este deja atât de fascinat de aceste lucruri. Acestea fiind zise, dacă, dacă vorbim de educație, conform unei abordări venite din secolul trecut, atunci nu facem lucrurile pe care trebuie să le facem. Pierdem vremea. întrebarea mea standard pentru cei care se pot de Facebook, eBay, Twitter, era o fată în cazul Facebook și am să revin la ea. I-am întrebat cum vă așteptați ca sectorul să fie peste trei ani și au început să râdă. Și Acum îmi dau seama ce au simțit de fapt. Nu e vorba de ani, e vorba de luni în acest caz. Tot la trei luni se schimbă situația radical și de aceea trebuie să fim perfect conștienți. Respectăm regulile jocului în legislație și în materie de reglementare într-o democrație, însă e nevoie de timp. Știm că e nevoie de consultări și așa mai departe, legislația merge la Parlament, la Consiliu, Însă, dacă nu ne dăm seama de faptul că între timp contextul se schimbă complet, atunci facem o greșeală gravă, pentru că nu facem atunci decât să răspundem la lucruri care nu mai sunt de actualitate. Acestea fiind spuse, consider că cu voia dumneavoastră, sigur, dumneavoastră vă stabiliți propriile priorități, dar dacă am putea să ne întoarcem la chestiunea educației, și cu Andrula Fasile am discutat acest lucru și să vedem cum am putea contribui decisiv acolo, să arătăm că suntem conștienți și activi. Doamna Rapti, Comisia va verifica noile reguli sunt prinse în următoarea investigație anuală privind punerea în aplicare a 112 și comisia poate să ia măsuri de ordin tehnic pentru 112 după consultarea BEREC, pentru că întâi trebuie ca aceștia să-și facă meseria, însă în principal această obligație este a autorităților naționale, pentru că ele trebuie să stabilească criterii naționale privind precizia informațiilor de identificare a apelantului. Deci e vorba de un demers colectiv și de definirea răspunderilor în acest sens. În ceea ce privește ENISA, o să, o să distorsionez puțin întrebarea noastră. În comisie, ne bucurăm că am putut fi productivi în sensul de a aduce la oaltă o serie de participanți diferiți, diferite instituții europene, Parlamentul, Consiliul și Comisia, împreună cu acea echipă care ne ajută să vedem cum am mers lucrurile și nu doar aceste trei instituții ci și uh, Banca Centrală Europeană și Banca Europeană de Investiții. Am încercat, încercăm să începem săptămâna viitoare, 1 iunie, și mă bucur foarte mult că am putut să rezolvăm o chestiune în câteva luni, ceva ce în mod normal ar fi luat ani și ani de zile. Și flexibilitatea de care participanții au dat dovadă ne-a permis într-adevăr să ajungem la un rezultat care să ne permită să demonstrăm că asta se leagă evident de cibersecuritate, de ENISA, ENISA fiind agenția care consiliază, este rețeaua dominantă în materie de cibersecuritate. Deci împreună putem să facem tot ce ne stă în putință pentru că suntem perfect conștienți că aceste atacuri electronice sunt deosebit de importante. Tot în legătură cu ENISA, mâine avem o întâlnire în Consiliu și unde va fi discutat acest aspect. Noi vom prezenta o informare, dar ceea ce mă interesează în mod deosebit nu este să discutăm chestiuni de localizare și așa mai departe, am stabilit unde va fi sediul central. Nu propun o modificare, însă sarcina care va reveni în ISA solicită o echipă desemnată precis care să fie deosebit de mobilă și capabilă de a răspunde prompt la solicitările de asistență, să aibă acces rapid la principala rețea de transport europeană dintre capitalele europene. Deci trebuie să asigurăm posibilitatea ca toată lumea să profite de experiența acelor uh, persoane extrem de calificate. Vă mulțumim foarte mult. Uh, am, uh, s-au deschis o, o serie de noi idei. Evident, însă timpul ne presează. Aș ruga ca următoarele întrebări să fie foarte scurte și, de asemenea, răspunsurile să fie foarte scurte, pentru că interpreții ne vor părăsi la 12 și jumătate. Weiler, domnul Engstrom, Bile. Întrebări scurte. Doamna Weiler, mai întâi. Domnule președinte, Vreau să îi mulțumesc doamnei comisar, să-i spun că apreciez munca dumneai, dar cred că s-a înțeles deja acest lucru. Am două întrebări scurte, foarte pe scurt. Prima, ați vorbit despre cibersecuritate și pe de altă parte ați lăudat foarte mult tinerii, le-ați lăudat creativitatea. Însă, pe de altă parte, trebuie să spunem și următoare. următoarele. Tinerilor le e foarte ușor să se folosească cam de orice lucru și observăm ce situații revin de aici. Vorbim de fenomenul de mobbing pe internet și așa mai departe. Nu vreau să vă spun toate aceste lucruri rute, însă trebuie să ne gândim și la ele. din când în când ne mai aflăm într-o perioadă de frânare, fie că vrem sau nu. Mie mi se pare foarte problematic să fie stocate pe internet date privind sănătatea. Nu e la fel situația în care îmi cumpăr pantofi pe internet. Așa că cibersecuritatea trebuie să fie văzută din partea consuma- utilizatorilor dintr-un mod mult mai sensibil. Întrebarea mea principală are de a face cu inițiativa dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră în ceea ce privește investițiile în broadband. Și în Germania, în, la nivel de landuri, este foarte folosită această metodă și există structuri pentru, pentru acest tip de internet. Vreau să știu dacă v-ați folosit de toate mijloacele de care, care vă stau la dispoziție la Comisia Europeană, dacă doriți să crească puțin uh, nivelul în următorul program, pentru că există anumite regiuni în care este foarte greu să fie implementate aceste noi sisteme. Thank you very much, Mr. Engstrom. Domnul Engstrom? Domnul comisar, Cred că întreaga inițiativă prin piața unică este deosebit de importantă și interesantă ca proiect și ar fi important de să existe servicii paneuropene pentru cei care doresc să recurgă la ele, însă ca realist vorbind, dacă vrem să se întâmple asta, o serie de lucruri ar trebui să se schimbe. Va trebui să ne asigurăm că firmele pot dobândi licențe paneuropene, posibilitatea nu există astăzi, va, va trebui să avem într-adevăr o legislație perfect funcțională. Nu de mult, comisarul Barnier a prezentat uh, planurile privind uh, legislația în materie de proprietate intelectuală și, ca să fiu sincer, nu, nu, nu văd de ce, ce reforme ar fi necesare, chiar și pentru a începe să punem uh, baza unei piețe unice în acest sens. Întrebarea mea ar fi dacă aveți un comentariu în acest sens. Sunt sigur că doamna Cross are comentarii în acest sens, spune președintele. Și domnul Bilen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, domnule comisar, mulțumesc pentru prezentarea remarcabilă făcută și vă mulțumesc nu numai uh, în numele membrilor Parlamentului European, ci și în numele europenilor care călătoresc. Uh, reducerea tarifelor de roaming este deosebit de importantă. Știți la fel de bine ca și mine că piața nu a funcționat foarte bine, ce încercăm să facem la nivel european, ce am încercat să facem înainte, n-a funcționat foarte bine și mă bucur să văd că Acum lucrurile stau altfel. Știu că veți publica un document pe 22 iunie, însă în ziare am citit despre nivele maximale ale tarifelor de roaming. Ne puteți spune dacă e adevărat sau nu? E adevărat că până în 2014 prețul maxim va fi 24 eurocenți și pentru download prețul maxim ar fi în 2014 50 de eurocenți. Un alt aspect se referă la acest cloud computing, sisteme care se dezvoltă extrem de rapid în prezent. Până în 2014 se estimează că aproximativ 35 de miliarde de euro vor fi generate prin cloud computing. Asta ar fi remarcabil. Firmele ar putea reduce costurile cu informația, cu tehnologie informațională și cheltuielile cu energia electrică. Însă asta va ridica probleme de protejare a datelor. Știu că în prezent Comisia Europeană a demarat negocieri cu opinia publică și un proces de consultare și v-aș ruga să comentați uh, situația din acest sector. Vă mulțumim pentru întrebări, doamnă comisar. Um, that is related with all the issues. Aș începe cu o chestiune care se leagă și de toate celelalte, practic, și anume poziția IMM-urilor în acest dosar. Știm cu toții că IMM-urile joacă un rol esențial în economia noastră. Fie că vorbim de creștere economică, fie că vorbim de locuri de muncă, IMM-urile sunt principalul motor care este miza atunci când discutăm această chestiune? Ei bine, acestea participă în întregul proces, atât cele medii cât și firmele mici. Și asta la nivel transfrontalier. Pentru mine, idealul este ca procesul să devină nu numai mai transparent, ci și mai profund, să se știe că vorbim aici de o piață unică digitală, nu numai de o piață unică. Și în ambele sensuri mai sunt încă multe lucruri de făcut. În ceea ce privește cloud computing, da, încă nu, nu, nu suntem unde ar trebui să fim. Pe de altă parte, am insistat ca aceste consultări să continue Miza este fascinantă. Revenind la ce spuneam anterior cu prietenii care se mișcau de colo-colo, schimbările tehnologice sunt deosebit de importante. și noi încă ne bazăm pe experiența de ieri, însă nu trebuie să ne concentrăm pe miza zilei de mâine. vorbim de drepturile de proprietate intelectuală. Evident, creatorii trebuie să fie remunerați. Trebuie să protejăm acest drept. Dacă nu îl protejăm, s-a zis, cu cultura noastră și cu toate celelalte. Însă, trebuie să facem acest lucru de așa manieră încât să răspundem și cerințelor zilei de mâine. Dacă facem altfel, greșim. Așteptăm prea mult și plătim prețul. Nu mă refer doar la muzică, ci și la date. Nu dăm ocazia a oamenilor să aibă un acces uh, legitim și atunci îi împingem spre rețele ilegale. Ei uh, nu preferă ilegalitatea de dragul ilegalității, ci pentru că nu au altă posibilitate. Deci să nu judecăm greșit, să nu credem că numai tinerii fac acest lucru. Ne concentrăm cu o creștere incredibilă a conținuturilor oferite pe internet. Asia produce masiv la costuri în scădere și inovează pe plan tehnologic. În uh, Occident se generează conținuturi ce facem în Uniunea Europeană. Suntem cea mai mare piață integrată a lumii. Comparăm din ambele părți, din America și din Asia. Conținutul într-o parte, tehnologie în cealaltă și aparatură. Deci dacă nu generăm propriile noastre conținuturi și dispozitive, pierdem. De aceea este important să facem aceste investiții, mai ales în broadband. Avem nevoie de sisteme care să încorporeze această tehnologie, însă într-un mod care este permanent adus la zi și avem nevoie de o infrastructură. I-am organizat în martie cu directorii firmelor din sector, telecomunicații, televiziune, radio, Furnizor de conținut și așa mai departe. Și le-am spus, n-aș vrea să fiu un locul, nu, nu vreau să fiu în locul dumneavoastră, voi aveți propriile răspunderi și trebuie să vă hotărâți, încotro vă îndreptați. Însă abordarea trebuie să fie creativă. Trebuie să concepeți noi metode, noi metode de afaceri. În ceea ce mă privește, chestiunea importantă se referă la investiții. Pentru broadband, investițiile sunt de ordinul a 270 de miliarde sau 250 de miliarde, însă o sumă uriașă. Nu e vorba de mărunțiși aici. Și trebuie să ne dăm seama că nimeni nu bagă acești bani dacă nu așteaptă să obțină profit. E normal în capitalism. Și eu sprijin doctrina capitalismului. Deci, cei care sunt interesați în transmisia de conținut trebuie să aibă ocazia să facă acest lucru și revenim la ce spuneați dumneavoastră, trebuie să creăm un sistem, organizare în care acest lucru să se întâmple. Să așteptăm până pe 13 iulie. Însă sunt absolut sigură că e nevoie de mai mult decât de niște simple cărți verzi. În ceea ce privește cloud computing, ne-am, l-am menționat deja. În materie de roaming nu pot să vă dau un răspuns dacă cifra este exactă sau nu, însă peste puțină vreme am să mă întorc. Absolut de acord în ceea ce privește cloud computing, protejarea datelor este crucială, însă cloud computing e interesant și pentru IMM-uri. Trebuie să uh, avem și acest lucru în vedere. În materie de audiovizual, o să primiți noi propuneri, dar trebuie să accelerăm procesul. ceea ce privește fondurile structurale pentru investiții. Fondurile structurale și fondurile de coeziune există și trebuie utilizate, însă acum avem acest fond nou care a fost discutat ieri în miniseminarul colegiului, trebuie să treacă în întâlnirea oficială a colegiului pentru a fi creat ca atare pentru infrastructură, infrastructură în domeniul energiei și tehnologiei informației și a comunicării, ca unul dintre broadband-ul. Și asta ne oferă o carte de negociere, pentru că dacă noi demarăm acest pas, atunci și, și băncile uh, și ceilalți participanți se vor implica, pentru că le vom crea astfel o oportunitate valabilă. Ceea ce privește tinerii și cibersecuritatea, da. Aici ne revine o răspundere majoră. Ei sunt vulnerabili. Și nu, nu am omis niciodată acest fapt din vedere. Trebuie să educăm și părinții, să informăm pe tinerii înșiși, să le spunem că atunci când apeși pe send, îți asumi un anumit risc. Și o serie de inițiative deja au fost asumate. Însă trebuie implicați și părinții. Și astfel mă întorc la prima mea observație, domnule președinte, știm că uneori tinerii sunt mai avansați decât părinții lor. Ei, și prin urmare și părinții trebuie să fie educați. Nu putem risca ca tinerii să poată să facă ce vrea nesupravegheați, pentru că riscurile sunt mari în materie de cibersecuritate. Vă mulțumim foarte mult, nu numai pentru răspunsurile date, ci și pentru noile elemente pe care le-ați introdus. E întotdeauna o plăcere să vă avem alături de noi ca să ne gândim la viitorul agendei digitale. Mulțumim interpreților. Îi aplaudăm și pe ei, spune președintele. Sperăm să vă revedem pe măsură ce înaintăm cu munca la aceste dosare. Următoarea întâlnire, 14 iunie la ora 3, apoi peste, pe 15 și 16, o să ne vedem și atunci. Vă mulțumesc foarte mult, declar ședința închisă.